comisar, uh, declarăm ședința deschisă. După concluziile uh, pe care, la care a ajuns Consiliul Consultativ în ceea ce privește uh, acuzațiile de hărțuire și după și ținând cont de declarația scrisă înaintată de membrii uh, care au fost vizați, președintele a decis să impună o sancțiune asupra uh, Mariei Joao Rodriguez, ținând cont de regula 11 aliniatul 6 și regula 166, ca rezultat al comportamentului ei uh, față de asistentul său și anume a existat acolo hărțuire psihologică. Parlamentul consideră că membrul în sine a fost notificat cu privire la această decizie ieri, uh, conform regulii 167, poate să obiecteze împotriva acestei decizii la birou. Înaintarea unui uh, astfel de apel va duce la suspendarea aplicării uh, sancțiunii. Este un lucru mai puțin neplăcut uh, cu care să începem plenara și acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi și anume declarația Comisiei cu privire la un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini. Vreau să vă informez că în ceea ce privește această dezbatere nu există procedura catch the eye și nu vor fi acceptate cartonașe albastre. Bună dimineața, doamnă comisar, aveți cuvântul. Bună dimineața, domnule președinte, stimați deputați. Acum 20 de ani, Comisia a adoptat prima sa strategie privind perturbatorii endocrini. Putem să fim mândri de progresele pe care le-am uh, înregistrat de atunci încoace. Recunoaștem astăzi, suntem recunoscuți astăzi ca unul dintre liderii globali în ceea ce privește abordarea acestui tip de substanțe. Din 1999 încoace am interzis sau am restricționat multe uh, substanțe perturbatoare endocrine. Am fost uh, primii care au stabilit uh, criterii de reglementare pentru identificarea perturbatorilor endocrini în legislația privind pesticidele și biocidele. De asemenea, am oferit finanțare cercetării și am sprijinit uh, organizațiile internaționale în acest domeniu. Cu toate acestea, nu a fost suficient ceea ce am făcut. Perturbatorii endocrini uh, rămân în continuare o provocare globală și o sursă de îngrijorare pentru mulți cetățeni. Nu putem să stăm degeaba și trebuie să ne accelerăm abordarea. Din acest motiv, Comisia, în uh, noiembrie anul trecut, a adoptat uh, comunicarea sa privind uh, perturbatorii endocrini. Aceasta confirmă că rămânem în continuare angajați pentru protejarea cetățenilor europeni și a mediului. De asemenea, vorbește despre angajamentul nostru atunci când lucrăm la criteriile privind pesticidele și biocidele. Abordarea Uniunii Europene în ceea ce privește perturbatorii endocrini trebuie să se bazeze pe cunoștințele științifice și aplicarea principiilor care se bazează pe precauție. Avem trei obiective la care ne gândim. În primul rând, reducerea expunerii generale la perturbatori, în al doilea rând, accelerarea dezvoltării științei și, în al treilea rând, promovarea și susținerea dialogului activ cu toate părțile implicate. Comisia a identificat un uh, set de măsuri uh, cuprinzătoare cu diferite termene limite de atingerea obiectivelor. Acestea sunt subliniate în comunicarea noastră și sunt bucuroasă să vă informez că activitatea a început cu privire la toate aceste direcții. Verificările care au fost făcute cu privire la uh, perturbatori și toate care vor urma trebuie încheiate în prima jumătate a anului 2020. Va exista și un plan de consultări uh, cu opinia publică. În uh, 2018 am dorit să organizăm uh, prima uh, conferință a forumului nostru privind uh, Um, părțile implicate și am lansat și un uh, portal web. Alte acțiuni care sunt necesare uh, au un termen mai lung de îndeplinire, cum ar fi în uh, domeniul promovării și sprijinirii cercetării. Stimați deputați, știu că unii dintre noastre sunt dezamăgiți de ideea acestor verificări a stării la care s-a ajuns. Însă vreau să vă asigur că nu încercăm să tergiversăm lucrurile. Cu toții suntem angajați să um, ducem lucrurile pe o direcție cât mai bună, astfel încât să putem dezvolta politici mai bune. În prezent avem abordări diferite uh, în ceea ce privește perturbatorii uh, endocrini în diferitele sectoare. Comisia este de acord că ar trebui să existe mai multă coerență în abordarea acestor substanțe. Cu toate acestea, înainte să propunem uh, schimbări legislative, trebuie să ne asigurăm și să vedem dacă modificările sunt necesare și în ceea ce privește tratamentul acestor substanțe. Dar asta nu înseamnă că le vom trata comporta într-o manieră incoerentă, în vreun fel. De asemenea, au avut loc câteva evaluări importante. Niciuna dintre ele nu a acoperit însă toate problemele importante. De asemenea, trebuie să analizăm anumite probleme uh, transversal pentru a ne asigura că lucrurile evoluează bine. Trebuie să vedem consecințele uh, care, uh, pe care le va, le va avea reglementarea. Vom acorda o atenție specială acelor uh, acte legislative care reglementează produsele care sunt folosite în viața de zi cu zi a consumatorilor, inclusiv cele mai valoroase. Mă gândesc, de exemplu, la legislația privind jucăriile, cosmeticele, alimentele și alte materiale. Aceste verificări de fitness nu vor începe de la zero, ci vor uh, construi pe evaluările care uh, au existat până acum. Dorim să încheiem repede toate acestea, astfel încât Comisia nouă să aibă toate informațiile la dispoziție și să poată lua decizii informate. Domnilor și domnilor, înainte de a încheia, doresc să spun câteva cuvinte cu privire la uh, importanța uh, muncii pe care au desfășurat-o serviciile Comisiei uh, în acest domeniu. Acestea aceste activități sunt foarte importante pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. Pentru a da două exemple, Comisia încheie o listă de priorități privind uh, perturbatori endocrini potențial periculoși utilizați în cosmetice și de asemenea vizează o serie de măsuri coercitive și de asemenea în ceea ce privește alimentele așteptăm în continuare dovezile și, uh, și sfaturile științifice în ceea ce privește biosfenolul A și uh, suntem dispuși să acționăm imediat ce aceste rezultate uh, vor fi disponibile. Sunt sigură că, avansând într-o manieră coerentă în toate domeniile politice, vom atinge obiectivele pe care le împărtășim cu toții. Aștept cu nerăbdare să aud părerile dumneavoastră privind acest subiect și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum uh, la prima rundă de oratori în numele grupurilor politice și dau cuvântul mai întâi din partea PPE-ului doamnei uh, Gerling. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Eh, astăzi vorbesc în numele domnului Ghizeche, care nu a putut să fie prezent. În numele PPE aș vrea să-mi exprim susținerea amplă pentru această mm, propunere a Parlamentului. Suntem în conformitate cu obiectivele de formulare a unui cadru cuprinzător european în legătură cu perturbatorii endocrini. Măcinea subliniază mai multe domenii în care eh, sunt multe de făcut se folosesc formulări precum trebuie să lucrăm mai intens la. Cu siguranță, ritmul uh, cercetării și validării datelor trebuie să fie mai alert. Apreciem uh, observațiile comisarului despre bilanțul de calitate, însă ne preocupă viteza și vrem să ne asigurăm că aceste probleme nu uh, rămân neabordate noi am vorbit despre substanțele uh, folosite în amestecuri și despre efectele lor cumulate și uh, separate. Există un consens amplu în legătură cu acest lucru, însă această săptămână mai mulți deputați și-au folosit ultimele intervenții în plenară um, și uh, acesta va fi ultimul meu discurs și aș vrea de aceea să vorbesc și despre acest lucru. În calitate de deputat european britanic, aș vrea să menționez un lucru despre Brexit și despre legătura lui cu acest subiect. Pentru că Brexitul m-a învățat multe. M-a învățat să nu uh, urmăresc niciodată uh, legate la ochi uh, chestiuni ideologice. Să fiu foarte atentă cu deciziile luate de uh, sentimente uh, și de intuiții și să fim foarte atenți cu uh, acțiunile riscante bazate pe uh, impuls în uh, detrimentul rațiunii, pentru că um, este greu să ne întoarcem înapoi și adesea putem regreta astfel de acțiuni. Care este legătura cu perturbatorii endocrini? Eu cred că este o legătură foarte strânsă, pentru că foarte adesea auzim isterie ideologică în legătură cu perturbatorii endocrini. Uh, și uh, mă gândesc aici la amendamentul 1. Nu vom susține, uh, PP-ul nu va susține amendamentul 1 pentru că aceleași acțiuni pentru, uh, pentru că e vorba de luarea acelorași măsuri pentru substanțele suspecte de a fi perturbatori endocrini și pentru cele care sunt dovedite a fi astfel. Aceste chestiuni nu sunt bazate pe dovești dovezi științifice. Trebuie să-i ascultăm pe experți în legătură cu perturbatorii endocrini. Trebuie să evaluăm cu calm, să o facem sistematic. De aceea putem susține uh, această uh, declarație uh, în mare parte, însă nu amendamentele și așteptăm cu mult interes evoluția din următorul mandat. Mulțumesc, doamna Garling, de la S și de doamna Dali, două minute Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Amânarea acțiunilor concrete pentru reglementarea perturbatorilor endocrini e un lux pe care nu ni-l permitem. Dacă substanțele chimice sunt prezente în materiale din jurul nostru, în sticle de plastic, jucării, cosmetice, în ambalajele alimentare, trebuie să facem tot ceea ce se poate astfel încât să fie eliminate treptat aceste substanțe toxice, mai ales cele care au proprietăți de perturbare endocrină. Însă avem nevoie de voință politică și acțiuni concrete. Noi considerăm că a făcut prea puțină și prea târziu Comisia Europeană. Avem cadrul strategic, cu toate acestea există o lipsă de acțiuni concrete astfel încât să fie protejată sănătatea umană și să fie protejat mediul. Spunem toate acestea, pentru că și cu această strategie încă mai excludem, de exemplu, jucăriile și cosmeticele. E un lucru care duce la uh, un context fragmentat de diferite standarde naționale, astfel încât situația e dificilă pentru toată lumea și pentru consumatori, ei nu știu la ce nivel de protecție se pot aștepta și și pentru producători care au de suferit din urma acestor standarde diferite. Avem nevoie de o acțiune europeană. Trebuie ca sănătatea oamenilor și mediu să fie pe primul loc. Ne așteptăm ca Comisia Europeană să extindă domeniul de aplicare pentru aceste substanțe perturbatoare pentru în toate substanțele și să se extindă și la jucării, cosmetice și ambalaje pentru alimente. Grupul nostru politic își dorește un cadru juridic care să ajute la protejarea cetățenilor noștri. Ne dorim și o definiție orizontală care să se, alin- să se alinieze pe definiția OMS. Credem că oamenii au dreptul să știe că mediul în care trăiesc în zi de zi substanțele pe care le folosesc nu le afectează societatea. În numele SD cer Comisiei Europene să țină cont de rezoluția Parlamentului European și de consensul la care am ajuns. E timpul să fie eliminați acești perturbatori endocrini odată și pentru totdeauna. Vă mulțumesc. Mulțumim acum din partea al de doamna Ris, două minute. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Sunt uh, membră din 1999 uh, și în 20 de ani nu putem spune că cadrul european în legătură cu uh, perturbatorii endocrine a evoluat. Însă știința s-a schimbat. Cercetătorii uh, au arătat care este impactul acestor substanțe asupra sănătății umane și animale, legătura cu mai multe boli cronice, uh, cu anumite tipuri de cancer, cu infertilitatea, cu anumite perturbări ale Uh, dezvoltărilor neurologice. Această legătură este confirmată, însă nu uh, s-au luat măsuri, uh, deși în, în 2013 deja OMC califica perturbatorii endocrini ca o amenințare mondială. În 2015 ne-am am atacat Comisia Europeană pentru că întârzia în a lua măsuri, însă patru ani mai târziu nu s-au făcut multe progrese în realitate, domnule comisar. Și această nouă strategie pare una act eșuat deja. Definiția uh, Mm, perturbatorilor endocrini nu se aplică de cum, uh, acum decât uh, produselor fitofarmaceutice, însă știm foarte bine că foarte multe sunt uh, transmise pe cale alimentară. Trebuie să uh, ne ocupăm și de toate aceste materiale care intră în contact cu alimentele. La fel este și cu jucăriile și cu cosmeticele. Doar 8 substanțe sunt înregistrate, clasificate ca perturbatori endocrini în baza de date europeană, însă sunt peste 1000. Un studiu publicat în urmă cu câteva zile a găsit 90 într-un singur râu din Franța. Diferența este uriașă. Trebuie să grăbim uh, testele de identificare. Bisfenolul A, care are uh, doventele nefaste cel mai bine documentate, um, nu uh, are multe, um, nu s-au luat măsuri, deși Franța, Austria, Danemarca, Suedia deja au făcut legi uh, pentru a-l interzice. Trebuie să acționăm la nivel european pentru a um, proteja sănătatea și mediul european, să-i ascultăm pe cercetători. Nu mergem suficient de departe cu această strategie, trebuie să ne grăbim mai mult, să mergem uh, mai repede și mai în forță. Doamna Coneci are cuvântul de la Guengel. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi, stimați colegi, uh, domnule comisar. Cred că este cu adevărat trist faptul că astăzi uh, discutăm încă o dată despre perturbatorii endocrini. Comisia uh, vreme îndelungată nu a acționat și astfel a periclitat sănătatea multor generații. Sunt foarte multe pericole care vizează sănătatea în acest context. Din 1991, Comisia a venit cu prima strategie privind perturbatorii endocrini și de atunci nu am făcut altceva decât să pierdem vremea. Doamnă comisar, pur și simplu nu s-a făcut nimic. Nu s-au luat măsurile necesare astfel încât aceste consecințele perturbatorilor endocrini să fie restrânse. Comisia nu a făcut nimic. În ultimii cinci ani, chiar dacă uh, ceea ce a făcut Comisia nu poate să fie numit decât lipsă de acțiune. Perturbatori endocrini se găsesc peste tot, în alimente, în apă, în cosmetică, produse cosmetice, în uh, produse medicale, în jucăriile pe care le oferim copiilor noștri. Le-am dat suficient timp producătorilor pentru a veni cu soluții, însă ei nu au propus nicio soluție. În schimb, constatăm că uh, le face plăcere să manipuleze faptele și, de asemenea, studiile medicale. Acest uh, conflict de interese trebuie abordat cu mai multă intensitate decât s-a făcut până acum. Perturbatorii endocrini trebuie reglementați cu severitate, la fel cum se întâmplă cu substanțele cancerigene sau uh, mutagene și este nevoie de un cadru de reglementare în toate domeniile în care există în prezent perturbatori endocrini. Trebuie să ne asigurăm că ei vor fi eliminați treptat din uh, uz. De asemenea, avem nevoie de cerințe care să fie stabilite și pentru procedurile de testare și de identificare. De asemenea, așa cum am procedat cu alte substanțe chimice, cancerigene, mutagene, trebuie să stabilim niște praguri uh, care să fie sigure. Măsurile pe care le avem până acum în vigoare nu sunt suficiente. Ele nu ajung uh, pentru biosfenol A s-au stabilit praguri care sunt mult prea uh, înalte. Expunerea la biosfenol A este mult peste uh, ceea ce uh, ar fi putut avea efecte pozitive. Dragi colegi, vreau să vă spun că am înaintat câteva amendamente la această rezoluție și pornim de la premisa că ele exprimă frustrarea pe care o resimțim în acest moment față de abordarea comisiei. În final, încă o observație. Nu este suficient să uh, venim cu amendamente critice. Mulțumesc uh, și acum are cuvântul uh, doamna Rivasi. La comisie. Mulțumesc, doamnă comisar. Această legislatură e o ocazie ratată în ceea ce privește perturbatorii endocrini. Colegii mei au spus-o, OMS-ul din 2013 ne vorbește de această amenințare mondială. Există mii de studii științifice care ne spun că există maladii cronice, fie că vorbim de cancer, obezitate, diabet, care revin de aici și apoi și ceea ce se întâmplă cu copiii și femeile însărcinate care ingerează perturbatori endocrini pot să afecteze și metabolismul copiilor. Infertilitatea, știm că aici sunt vinovați perturbatorii endocrini. Și dumneavoastră, comisia, ce faceți? Încercați să câștigați timp. Sincer, să avem o legislatură și chiar dumneavoastră spuneați că exista o strategie de acum 20 de ani. Însă în 20 de ani ce ați făcut? Cine v-a făcut să evoluați? Parlamentul European v-a făcut să evoluați. A trebuit ca uh, Suedia și Parlamentul să sesizeze Curtea de Justiție astfel încât să fie somată comisia să facă ceea ce trebuie să facă. Pentru că dumneavoastră definiți ceea ce e un perturbator endocrin. Uh, Mă bucur că există parlamentarii ca să protejeze sănătatea cetățenilor europeni. Dumneavoastră, ce propuneți? Spuneți că va fi importat principiul precauției, vom minimiza expunerea oamenilor. Când m-am uitat la raportul doamnei Domenex și uh, al domnului Slava ne spun că există o creștere a expunerii femeilor însărcinate, o creștere a expunerii în cadrul populației și dumneavoastră nici măcar nu aveți un plan de acțiune concret. Această rezoluție pe care vă propunem vă spune acționați, nu există nici măcar o definiție comună, o definiție orizontală a acestor substanțe perturbatoare endocrine pentru cosmetice, pentru jucării, pentru ambalajele alimentelor. E incredibil. Și apoi, dacă e să vedem care sunt testele de evaluare, acestea nici măcar nu sunt făcute pe toate solicitările de autorizare de substanțe. Așa că vă solicit ca pentru următoarea legislatură să aveți un plan de acțiune, să reluați propunerile făcute de parlamentari. Știm că sunt cancerigene, mutagene, toxice, în joc e, e sănătatea cetățenilor. Nu ne dorim ca lobiștii să fie cei care prosperă, ci importantă e sănătatea cetățenilor. Președintele, nu mai aveți timp. Doamnă comisar, vă rugăm să ne răspundeți. Dear President, honorable members, thank you very much for your comments. Almost 20 years after the first... Domnule președinte, stimați deputați, a existat această strategie pentru perturbatorii endocrini și aceasta rămâne în continuare o provocare globală și o sursă de îngrijorare pentru uh, majoritatea cetățenilor, așa cum bine ați subliniat. Am înregistrat progrese semnificative pentru a înțelege mai bine și a gestiona în mod corespunzător perturbatorii endocrini și sunt de acord cu dumneavoastră că este foarte important ca împreună să accelerăm eforturile Uniunii Europene. Așa cum am uh, spus și mai devreme, serviciile Comisiei au uh, inițiat deja uh, acțiunile diferite ale Comisiei care fusese inițiate cu un an înainte. De asemenea, vom accelera implementarea politicilor noastre care există deja și care sunt importante în domeniul perturbatorilor endocrini. Este un domeniu în care trebuie să acționăm. Mă bazez pe sprijinul Parlamentului pentru a îi proteja în continuare pe cetățeni și mediul, păstrând uh, o piață internă care să ofere rezultate corespunzătoare și uh, clienților și uh, mediului de afaceri. De asemenea, uh, stimați deputați, în numele uh, comisarului Andrew Caichis și în numele meu, aș dori acum, în final, să vă urez toate cele bune indiferent de direcția în care vă veți îndrepta în viitor. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă comisar, stimați colegi, am, uh, am primit o um, propunere de rezoluție în urma acestei dezbateri uh, din partea PPE, SND, ECR, ALDE, Verzi și GUE. Dezbaterea este cu aceasta încheiată. Votul a fost programat uh, astăzi. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume raportul uh, domnului Clune, mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim. Și îi vă dau acum cuvântul uh, raportorului uh, pentru 4 minute. Good. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, stimați raportori din umbră. Cred că acesta a fost un uh, dosar uh, foarte bun pentru toți, am cooperat foarte bine la acest dosar referitor la ghișeul unic european în domeniul maritim, care are ca scop uh, facilitarea circulației bunurilor prin porturile europene, pentru a ne asigura că atunci când o navă sosește într-un port european, există formate de date armonizate pe care trebuie să le furnizeze. Acum situația este fragmentată și nu este ușor pentru nicio navă care intră într-un port european sau în state europene să prezinte aceleași date. Sunt adesea cerute date suplimentare. Ideea acestui dosar este să ușurăm comerțul, să-l facem mai eficient și să armonizăm formatele de date necesare. Am um, cooperat uh, cu uh, porturi, le-am și uh, vizitat, eu am făcut-o cel puțin, am reușit să discutăm cu oamenii pe teren, Unii, unele dintre porturi sunt într-un stadiu de dezvoltare foarte avansat. Ideea este ca toate porturile europene să fie aduse la același nivel printr-un ghișeu unic european în domeniul maritim. La trialog am cooperat foarte bine, de aceea doresc să-i mulțumesc domnului comisar pentru timpul acordat și președinției române. Totul a mers foarte lin. Primul lucru pe care l-am discutat în acest parlament a fost cu un reprezentant al um, industriei maritime, transportatorilor maritime. Pentru mine uh, este o mare bucurie să pot spune că uh, am făcut progrese aici. Astăzi am început și negocierile cu Statele Unite și cu Canada. Um, toate aceste acorduri înseamnă mai multe uh, oportunități de afaceri pentru Europa, pentru posturile noastre și standarde mai înalte pentru uh, Uh, consumatorii noștri. Toată lumea are de câștigat, prin urmare atât și porturile cât și companiile de transportatori maritime. Vom uh, crea uh, ghișeul unic european maritim cu cel puțin 2 milioane de scale anual. Multe posturi folosesc încă tehnologie din anii 70 scrind documentele pe hârtie. Măsurile pe care le-am luat vor spori uh, competitivitatea, armonizarea va duce la eficiență sporită și va reduce povara administrativă cu uh, peste 700 80, 720 de milioane până în 2020, ceea ce înseamnă o reducere la jumătate a birocrației, uh, lucru pozitiv, fără îndoială. Ne-am ocupat de um, recunoașterea porturilor existente, în cazul solicitărilor suplimentare de date se pot face aceste, acestea, însă doar, pentru, doar temporar. Neutralitatea tehnologică a făcut și ea parte din dezbaterea noastră și ne bucurăm că am abordat subiectul în uh, contextul acestui ghișeu european. De asemenea, există și o dimensiune guvernanță, de aceea um, sunt sigură că și raportorii din umbră se vor referi la guvernanță. Acest lucru este foarte important și pentru companiile navale care fac transport. Um, E important să vedem cine uh, este răspunzător în acest domeniu. Aștept cu interes uh, faza următoare de punere în aplicare și vreau să vedem rezultatele în ceea ce privește birocrația, timpul redus uh, de lucru la birocrație al companiilor maritime și să vedem multă armonizare în prețurile europene. Mulțumesc, domnule raportor. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membri, Comisia e încântată că legislatorii au reușit să ajungă la un acord politic pe acest regulament care stabilește un ghișeu unic european în domeniul maritim. În sfârșit, vom putea să răspundem la solicitarea îndelungată a industriei maritime din Uniunea Europeană, solicitare pentru un mediu armonizat pentru raportarea navelor în toate porturile europene. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor, doamna Clun, și să mulțumesc și raportorilor din umbră de la TRAN. Mă bucur să vă văd pe toți astăzi aici. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și eforturile hotărâte care au dus la ajungerea la un acord într-o manieră facilă și rapidă. Astăzi, operatorii de transport cam 1 a 3 ori, să, de la Uh, se ocupă de raportare între 1 și 3 ore în fiecare port. Dacă intră în vigoare această legislație, vom economisi 2,5 milioane de ore pe an și vom reduce costurile administrative cu până la 725 de milioane pentru sectorul naval până în 2030. Toate acestea vor fi posibile dacă va exista, vor exista adoptate niște standarde comune, dacă se vor integra ghișeele unice naționale existente într-un mediu interoperabil orizontal și apoi dacă va exista și o interfață, interfață armonizată pentru raportare. Noul mediu va facilita de asemenea partajarea datelor și reutilizarea datelor și punerea în aplicare a principiului a raporta o singură dată. Dacă se va implementa pe deplin, atunci fiecare navă va raporta în același fel, indiferent în ce port va face scală. Întreaga rețea logistică va beneficia de pe urma unui flux mai eficient de informații. Sectorul naval consideră că acest regulament este unul dintre cele mai importante, una din inițiativele cele mai importante pentru a îmbunătăți eficiența operațională și pentru a reduce povara administrativă deja ne-au transmis că sunt mulțumiți de acest text de compromis. Cred că textul de compromis nu doar răspunde la toate solicitările instituțiilor și solicitările sectorului maritim și de asemenea va aduce beneficii întregii rețele logistice. Va fi promovată digitalizarea și un flux mai eficient de informații. Toate acestea au un impact direct asupra competitivității și asupra abilității sectorului naval care să se integreze în soluțiile multimodale. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă comisar. Trecem acum la vorbitor din partea grupurilor politice, din partea PP, domnul Van de Camp. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor! Aș dori să îi mulțumesc Rididre în calitate de raportor. Este un subiect uh, complicat. Pentru că mm, reglementarea în uh, sectorul transporturilor uh, este foarte importantă. Și sper că cu aceste măsuri care s-au luat se va ajunge la un sistem de transport mai eficient și mai curat. Ghișeul unic european în domeniul maritim, pentru a folosi expresia integrală, ei bine, aici se vorbește despre o paletă întreagă de instrumente uh, care permite și o, o raportare mai eficientă a embarcațiunilor care ajung în port. Este vorba și despre documentele de vamă, despre uh, ceea ce se uh, transportă și multe alte aspecte. Directiva din 2010 a mers mai degrabă pe direcția greșită. De aceea, noua comisie a venit cu o nouă directivă uh, care sper că ne va oferi mai multă claritate și uniformitate. Personal, sunt în continuare îngrijorat cu privire la cooperarea dintre diferitele sisteme. În special, uh, sistemele uh, comunității portoare. Aș vrea să știu cum funcționează lucrurile, de fapt, în practică. Sper însă că comisarul va clarifica acest lucru și se va asigura că această directivă va fi aplicată în mod corespunzător. Domnule președinte, este ultimul discurs în Parlament uh, și aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru cooperarea foarte plăcută de care am avut parte. Așa cum a spus și domnul... Și aș vrea să transmit salutări tuturor. Mulțumesc! Domnule Van de Camp, Cred că dacă Parlamentul ar fi uh, plin, această sală ar fi plină cu siguranță, ați uh, primi uh, foarte multe aplauze pentru că sunteți unul dintre una dintre persoanele cheie, nu numai de la Comisia TRAN și a fost o adevărată plăcere să lucrez împreună cu dumneavoastră în calitate de coordonator. Vă mulțumim și noi pentru activitatea dumneavoastră. Și acum două minute din partea SND, domnul Fleckenstein. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimate colege, vreau să îi mulțumesc doamnei raportor, să le mulțumesc raportorilor din umbră, să le mulțumesc și colegilor și Comisiei Europene pentru colaborarea bună pe acest dosar. Obiectivul principal al regulamentului a fost o diminuare a poverii administrative. Acest obiectiv cu siguranță l-am atins. Regulamentul înseamnă mai puțină birocrație pentru operatori, pentru nave, pentru autoritățile portoare alinia, alinierea cerințelor de raportare e importantă și va duce la o facilitare a schimbului de informații între autoritățile portoare și nave și autoritățile portoare între ele. Am reușit să ne asigurăm că va exista o formare bună pentru colaboratori, pentru angajații porturilor care vor folosi acest nou sistem. Știm că e nevoie de personal format pentru ca un port să funcționeze bine. Nu doar prin acest regulament am reușit să îmbunătățim situația porturilor europene. În ultimii cinci ani sunt mai multe lucruri pe care am reușit să le facem. Mă gândesc la pachetul portuar, bineînțeles, care acum câteva, de câteva săptămâni trebuie să fie pus în aplicare în statele membre. Acolo am reușit să împiedicăm o liberalizare forțată, am reușit să asigurăm o transparență financiară, am consolidat drepturile lucrătorilor. Și apoi avem și directiva în ceea ce privește deșeurile în porturi și aici am reușit să contribuim la protejarea mediului. La sfârșitul acestei legislaturi vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea bună cu fiecare dintre dumneavoastră și trebuie să ne laudăm, laudăm puțin și singuri. Am reușit să ne asigurăm că porturile europene pot să facă față mai bine concurenței și un lucru bun și nu doar pentru orașul meu Hamburg. Vă mulțumim foarte mult acum din partea ALDE, doamna Meissner, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. Într-adevăr, pentru mine se închide un cerc uh, aici, astăzi. Nu numai pentru că este vorba despre ultimul discurs, pentru că nu voi mai candida, ci pentru că în 2009, când am uh, intrat la Comisia Tran, îmi amintesc foarte bine că atunci colegul nostru din Belgia tocmai uh, lucra la legislația anterioară a acestui act legislativ. Regulamentul care se referea tot la porturi. Și atunci se vorbea despre existența eventuală a unui ghișeu unic european în domeniul maritim. Noi am observat că nici în Germania, nici în altă parte lucrurile nu au funcționat așa cum fusese reglementate și iată că acum am făcut un alt pas înainte și um, am discutat despre uh, digitalizarea formalităților, lucru care se va implementa în viitor și cu siguranță va reprezenta o îmbunătățire uh, privind derularea formalităților mai rapidă în porturi. Cnut, uh, mi-ai furat, de fapt, discursul, cred că voi face o plângere în această direcție, pentru că noi doi suntem din Germania de Nord și voiam să atrag atenția că în acest mandat, într-adevăr, am făcut foarte multe lucruri pentru porturi, începând cu raportul tău, raportul și pachetul privind porturile și trebuie să subliniez că existat o cooperare foarte bună, apoi uh, deșeurile uh, maritime și apoi uh, raportul lui Didre de astăzi. Deci, în această perioadă legislativă am făcut foarte multe pentru porturi și am obținut rezultate bune. Fiind ultima, ultima mea intervenție, aș vrea să mulțumesc și eu tuturor și să spun că mă bucur că printre cei puțini care sunt aici prezenți și mie mi se pare acesta un subiect important și ar fi fost grozav să fie mai mulți, însă, uh, da, toți cei care sunt prezenți aici sunt persoane care mi-au fost apropiate în ultimii 5 ani, uh, ba chiar în ultimii 10 ani în care mm, am uh, fost prezentă aici, am colaborat bine cu dumneavoastră. Parlamentul European este instituția cea mai democratică care există. Am fost cu plăcere aici, dar renunț cu plăcere la această activitate pentru că doresc să fac loc altora. Mă bucur că doamna Bulc este aici și dumneavoastră, domnule președinte, că sunteți cel care prezidați această ședință, în care mi-au la revedere de la dumneavoastră. Uh, vă mulțumesc tuturor și, da, voi rămâne în continuare fidel domeniului maritim. Că... Stimată colegă, ceea ce am spus cu privire la domnul Vandecam Cam se aplică în aceeași măsură și dumneavoastră chiar mai mult, așadar cred că cineva care pleacă, uh, dumneavoastră sunteți o persoană care pleacă, dar care și-a lăsat amprenta asupra activității acestui Parlament. Cu mulți uh, dintre dumneavoastră, dintre noi vă vom simți lipsa. Dau acum cuvântul uh, pentru un minut și jumătate doamnei Seymour din partea FDD. Mr. President, Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez uh, importanța acestui raport uh, în asigurarea facilitării raportorii. Mă bucur că, în sfârșit, se reduce birocrația în Uniunea Europeană. Totuși, preocuparea mea este stocarea datelor și monitorizarea utilizării continue a acesteia. Uniunea Europeană este atât de puternică cât veriga sa cea mai slabă. Transmiterea uniformă a datelor nu a fost până acum uh, benefică pentru porturile britanice. Majoritatea porturilor britanice sunt, de fapt, private. În notă personală, este posibil ca acesta să fie ultimul meu discurs uh, în uh, plenară. Vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor, uh, tuturor celor angajați ai Parlamentului, printre care și foarte răbdătorilor șoferi care au mă ajutat atât de mult în timpul pe care l-am petrecut aici. Vă mulțumesc foarte mult. Întotdeauna voi apăra drepturile acelora dintre dumneavoastră care doresc să susțină viziunea europeană, dacă aceasta este dorința țării dumneavoastră. Știu că mulți dintre dumneavoastră au încercat să înțeleagă și au dificultăți în a înțelege de ce, Uniunea, de ce Marea Britanie vrea să părăsească proiectul european. Cred că ar trebui să ne ascultăm unii pe alții și să găsim o cale de a comunica și să fim uh, uh, buni vecini, pentru că partidul uh, care susține Brexitul deja conduce în sondaje. Mulțumesc! Toate cele bune și dumneavoastră. Acum are cuvântul pentru două minute doamna Pieti Kainen satamat ovat aivan välttämättömiä eun toimivan talouden Domnule președinte, asemenea dispoziții sunt foarte importante pentru o economie eficientă, mai ales în Uniunea Europeană. Orice putem face pe, pentru a le îmbunătăți munca e foarte important. De aceea aș dori să mulțumesc atât Comisiei cât și raportorilor pentru cooperarea extraordinară putem să vedem foarte ușor ce înseamnă atunci când Uniunea Europeană face mai multe împreună. Cum putem să îmbunătățim utilizarea capacităților din porturi? E și un exemplu bun de digitalizare în practică utilizând digitalizarea în raportare, în supraveghere, în monitorizare, în alte domenii, putem să economisim și putem îmbunătăți și calitatea. După aceste cuvinte de mulțumire, aș dori să-mi exprim și niște dorințe. Știu foarte bine că porturile europene deja sunt foarte ecologice în comparație cu situația globală. În economia circulară, noi ar trebui să ne asigurăm că există o listă armonizată cu așteptări pentru porturi. Fiecare material utilizabil să fie reutilizat la cel mai înalt nivel posibil. De exemplu, purificarea petrolului în loc de a fi incinerat. Și o monitorizare electronică mai bună decât până acum. Putem să urmărim și să monitorizăm flota noastră și să ne asigurăm că într-adevăr respectă legislația și regulile de mediu. Cât despre cerințele de pescuit, gestionarea apelor uzate și diferitele forme de deșeuri care câteodată sunt lăsate în, în porturi. Totul trebuie să fie reciclat, bineînțeles. Mulțumim. Urmează pentru un minut doamna de Monte. Grazie, președinte. L'avvento delle nuove tecnologie. Mulțumesc, domnule președinte. Noile tehnologii modifică totul, chiar și mobilitatea. Trebuie să facem față acestor provocări, astfel încât Europa să devină un lider în toate domeniile. Ceea ce am uh, realizat cu privire la porturi este mult și este bine că aceste formalități vor fi armonizate. De aceea avem nevoie și de o interfață unitară pentru a putea implementa totul mai bine. Sigur că dorim mai multă armonizare între statele membre uh, europene și asta înseamnă foarte mult povara administrativă, dacă aceasta poate să fie redusă, atunci uh, se poate spori și mobilitatea și de asemenea se obține mai multă eficiență în ceea ce privește utilizarea datelor. Vreau să-i mulțumesc, doamne comisar, pentru munca sa excelentă și vreau să mulțumesc și colegilor pentru uh, activitatea lor. De asemenea, uh, pentru că suntem o Europa a națiunilor, aș dori să uh, vă salut și în slovenă și în venezuelană. Am făcut acest lucru și mă bucur că am putut să fim cu toții aici. Președintele, mulțumesc că mi-a făcut mare plăcere să vă aud uh, salutându-ne în limba dumneavoastră. Mulțumesc, doamna de Monte. Domnule Liberațchi, aveți un minut. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. în două porturi am fost întrebat de armator și de uh, reprezentanții portului ce urmează pentru noi, ce în rezervă viitorul. Răspunsul este simplu. V-am uh, propus următorul lucru. Un sistem unificat, armonizat pentru porturi și pentru nave. În al doilea rând, vă propunem un sistem integrat la nivel european. Și Aș vrea să fiu convins când spun că vom fi mai ecologici, că va fi mai puțină birocrație, mai multă hârțogăraie. Astfel putem ajunge la un anumit nivel satisfăcător pentru toți. Mai puțină birocrație, mai multă protecție. În aceeași linie în care au uh, luat cuvântul și alții, vreau să-i mulțumesc domnului Fandecam, care nu este prezent, doamnei Meissner, domnului Fleckenstein. Vreau să le mulțumesc, vreau să-ți mulțumesc și ție, Pavel, pentru cooperarea la TRAN. Doamnă comisar, vreau să vă mulțumesc pentru cei 5 ani petrecuți împreună, toate cele bune. Mulțumesc uh, foarte, bun, foarte mult. Uh, nu mai bine și dumneavoastră, um, uh, domnule Liberațchi, nu doar din partea Comisiei Tran, ci și din partea biroului. Acum îi dau cuvântul domnului Caputo, un minut. Grazie, grazie președinte. Actualmente eu... Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte. Raportorii în domeniul maritim trebuie să răspundă la mult prea multe solicitări. Există o lipsă de armonizare pentru, declar, pentru formalitățile de raportare în multe sectoare și state. Există și un cost asupra industriei. Conform Comisiei în sectorul maritim, maritim, în fiecare an personalul are nevoie de 6 de milioane de ore pentru a se ocupa de aceste formalități de raportare. E prea mult. Un ghișeu unic astfel ne-ar ajuta să reducem povara administrativă și ar facilita comerțul, ar ajuta la digitalizarea și modernizarea mobilității maritime. Acest raport cred că ne ajută să stabilizăm situația. Într-un port, o navă să facă o singură declarație și apoi să fie utilizate aceste declarații pentru toate cerințele de raportare în toate porturile. Am terminat cu lista vorbitorilor, trecem acum la Catch the Eye și acum Primul care va interveni e domnul Faria, un minut. Thank you, President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. domnule comisar, uh, Iată că uh, observăm aici un nou peisaj al noii mobilități și trebuie să reacționăm la noile provocări. Regulamentul acesta în domeniul maritim este următorul pas pentru a armoniza regulile în ceea ce privește raportarea datelor și transmiterea de informații între diferitele autorități și utilizatorii porturilor. Este vorba despre servicii care sunt uh, transmise prin ghișeul unic european în domeniul maritim. Toate aceste lucruri trebuie să ducă la o Europa mai unită, pentru că este nevoie de neutralitate tehnologică și, de asemenea, tehnologia trebuie să se dezvolte în continuare. Este important să discutăm despre diferitele așteptări pentru a atinge acest obiectiv. Trebuie să avem criterii armonizate comune. Acestea trebuie atinse pentru că autoritățile vamale și cele maritime trebuie să colaboreze atât la nivel național cât și comunitar. În final, doresc să vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă cu doamna Bulț și de asemenea cu ceilalți colegi uh, cu care am cooperat, mai ales cu cei de la TRAN. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc, domnul Pospisil, un minut. pane předsedající já jsem byl. mulțumesc foarte mult domnule președinte. mai recent m au întrebat mai mulți operatori dacă această idee bună în sine nu cumva uh, îngreunează și mai mult administrația. De aceea iau cuvântul. Ghișeul unic maritim are sens. Acest lucru este foarte clar. Are, are sens să armonizăm pentru că creăm cerințe clare pentru operatorii din domeniul maritim. Doamnă comisar, aș vrea să vă întreb totuși. Uh, noi spunem în Cehia că drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Uh, vă rog să vă asigurați că implementarea ghișeului unic maritim nu duce la o situație în care operatorii din domeniul maritim sunt inundați de și mai multă birocrație. Dacă putem uh, face acest lucru, și dacă cerințele nu vor fi excesive, uh, cred că este bine să armonizăm la nivel european, pentru că vom crea condiții mai bune pentru operatori. Mulțumesc! Domnule Atorwich, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. După ce am venit aici, după patru ani, văd o simetrie perfectă. Am început ascultând argumente despre modernizare, despre aducerea la oaltă a lucrurilor și acum când plecăm auzim același lucru. Ce înțeleg, ce am mai spus de multe ori, cred că e ceva special cu locuri diferite, cu reguli diferite. Cred că și această idee a Uniunii Europene de a armoniza totul poate fi o idee bună, s-ar putea să funcționeze. Dar lucrurile de 5 ani aici nu prea s-au schimbat și a existat o asemenea consistență. În afara acestor pereți există un vânt al schimbării în întreaga Europa, însă nu aici înăuntru. Acest vânt vine, vine cu aceste noi alegeri și s-ar putea ca în mai să vină oameni foarte diferiți aici cu argumente foarte diferite. Mulțumim, încheiem astfel procedura de luare spontană a cuvântului și acum îi dau cuvântul doamnei comisar pentru încheiere. Stimate domnule președinte, stimați deputați, în primul rând vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Sunt uh, în armonie cu cooperarea noastră care ne-a adus uh, până la acest punct. Aș vrea să subliniez încă o dată cât de important consider eu că este uh, acest regulament pentru ghișeul unic european în domeniul maritim, precum și pentru întreaga zonă maritimă europeană. Mediul va avea de profitat de pe urma acestuia și, de asemenea, organizația noastră vom spori eficiența și, bineînțeles, că transporturile maritime vor deveni și mai competitive o clarificare suplimentară în ceea ce privește comunitatea portoară și sistemul acesta. Domnul Van de Camp a abordat acest subiect. Comisia nu va exclude alte canale de raportare posibile, ținând cont de uh, mai ales dacă Interfața pentru ghișeul unic european uh, va fi disponibilă și operatorii vor oferi această opțiune. Aceasta va fi o opțiune a statelor membre. Pe de altă parte, sistemele comunității portoare vor putea utiliza serviciile de date și, de asemenea, vor putea oferi o valoare adăugată și servicii de așa natură porturilor. În ceea ce privește operatorii maritimi, bineînțeles că dacă îndeplinesc specificațiile tehnice stabilite în uh, aplicarea regulamentului, vor putea face uz de aceasta. În final, doresc să mulțumesc încă o dată domnului Clun pentru o coordonare excelentă, de asemenea tuturor raportorilor din umbră și celorlalți colegi pentru eforturile depuse și pentru munca constructivă și bine concentrată care a dus la acest rezultat. Domnule președinte, vă doresc și eu toate cele bune la, și mult succes la următoarele alegeri. Stimați deputați, aceasta este și ultima mea intervenție în fața acestui Parlament. Și aș dori să folosesc acest prilej pentru a vă mulțumi, pentru a-mi exprima recunoștința. Au fost dialoguri care nu au fost întotdeauna ușoare, dar întotdeauna constructive. Apreciez faptul că niciodată nu ne-am ridicat la masa de negocieri, indiferent cât de dificile au fost acestea. Și cred că acesta este un mesaj important de transmis tuturor europenilor. Acesta este spiritul democrației. Indiferent cât de dificil a fost să ajungem la rezultate finale, am uh, onorat aceste rezultate ca un rezultat al democrației. Aș dori să continui pe această direcție, pe acest spirit și să vă încurajez să mergeți și noastră pe aceeași direcție, să ne asigurăm că vom crea o Uniune Europeană rezilientă și cooperantă bazată pe valori democratice. Vă mulțumesc foarte mult, a fost un privilegiu să lucrez cu dumneavoastră și vă doresc, vă doresc tuturor toate cele bune, indiferent încotro vă va duce drumul pe care apucați. Vă mulțumesc! Domnule comisar, aplauzele, vorbe, aplauzele vorbesc de la sine. Cred că pentru noi toți, cei de la TRAN, a fost o cooperare foarte bună. A fost o cooperare de 5 ani constructivă. Îmi amintesc că chiar de primele zile, când ați fost, după ce ați fost numită, și cred că ați reușit să, și împreună am reușit să mergem uh, o bună bucată de drum împreună și am făcut-o bine. Vă doresc așadar și eu uh, toate cele bune pentru următoarele luni. Sunt convinsă că vorbesc în numele tuturor uh, când vă fac aceste urări. Domnule raportor, domnule Clune, aveți și dumneavoastră două minute în încheiere pentru a vă exprima cu privire la acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte, din contribuțiile ascultate astăzi am văzut uh, cât de important uh, este uh, acest act legislativ care e, reprezintă câștigul de toate părțile, reducem timpul de raport, necesar pentru raportare. Sunt numai aspecte pozitive de uh, ambele părți. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru contribuție, pentru susținere, pentru faptul că am ajuns până aici împreună. Uh, acesta reprezintă un exemplu pozitiv uh, de Europa care funcționează bine atunci când lucrăm împreună, uh, crescând competitivitatea pentru uh, industria transportului maritim, aspecte pozitive pentru piață. Este o poveste care se termină bine. Eu uh, sper să mă întorc și după acest ultim discurs din această legislatură. Sper să mai am ocazia să țin discursul în această uh, cameră. Dar vreau să vă mulțumesc uh, foarte mult pentru timpul acordat la Comisia TRAN. Pachetul mobilitate a fost foarte pozitiv, am făcut multe și în domeniul porturilor și în domeniul siguranței rutiere. Am urmărit uh, cu mult entuziasm uh, activitatea dumneavoastră în aceste domenii. Vreau să-i mulțumesc lui Vim Fan de Camp în calitate de coordonator. Uh, noi îi spuneam conducătorul, însă la grup nu folosește acest termen. Uh, Uh, vreau să-i mulțumesc și lui Ghezine pentru uh, angajamentul față de sectorul maritim. Uh, sunt, am fost foarte impresionată de eforturile tale și mă bucur că am lucrat împreună. Avem un moment pozitiv astăzi și e frumos că încheiem așa cu un dosar care va schimba lucrurile în bine. Pentru că despre asta e vorba în Europa, vrem să facem lucrurile mai eficiente. Dacă lucrăm împreună, putem avea rezultate bune precum acesta. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, și vă doresc toate cele bune în următoarele întreprinderi. Mulțumesc, același lucru, dar ce atmosferă avem astăzi aici? De ce ă, nu putem avea măcar 200 de ultime zile în timpul unei legislaturi? Ar fi așa de frumoasă atmosfera aici. Vă mulțumesc uh, foarte mult și noi ne-am bucurat să cooperăm cu tine la Comisia Tran, încheiem dezbaterea și astăzi votăm, desigur. Mergem acum mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv uh, raportul domnului Tang, informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate. Raportoa, raportorul domnul Tang este prezent, excelent, Așa că putem uh, continua, îi spunem uh, bun venit și domnei Mogherini, în alta reprezentantă. Haideți să începem. Domnul Tang? are patru minute în calitate de raportor. Thank you, President. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Greta Thunberg, activistul pentru mediu, a fost în Parlamentul European în această săptămână și a spus să salvăm planeta așa cum salvăm Notre Dame. Are dreptate, trebuie să facem față mari provocări. Uh, care ne așteaptă și să acționăm. Trebuie să facem pas cu pas. Acest raport, acest regulament este un pas important astfel încât sectorul financiar să funcționeze nu doar pentru profit, ci și pentru oameni și planetă. Finanțele să fie parte dintr-o soluție a durabilității și nu o parte a problemei. Încă de la început, ideea a fost radical de simplă, durabilitatea să facă parte din ADN-ul sectorului financiar. Intervine aici durabilitatea, durabilitatea care se pune în aplicare cât extins posibil pentru toate produsele financiare, toate instituțiile financiare, toate tipurile de efecte. În, ca întotdeauna cu ideile radicale ce sună simplu, nu se implementează simplu. Uh, Rezultatele negocierilor totuși reflectă în continuare această idee. Durabilitatea finanțelor nu ar trebui să fie blocată. E o manifestare a bunăvoinței, dar, dar în același timp și o scuză pentru finanțe nedurabile. Durabilitatea trebuie să fie discutată în context de bănci, de asiguratori, în toate instituțiile financiare. Tot ce ține de durabilitate ar trebui să se includă în fiecare pas decizional, în fiecare. Înseamnă că trebuie să acționăm. Avem nevoie de o sferă de aplicare largă, de un teren echitabil, astfel încât consumatorii care doresc să știe ce e un produs să poată să o, fac, să o facă avem nevoie de o sferă de aplicare largă, astfel încât să nu-i pedepsim, să nu-i pedepsim pe antemergători și să fie răsplătiți cei care rămân în urmă. Avem nevoie de o definiție bună a durabilității. Trebuie să se țină cont de toate elementele, de la biodiversitate la drepturile omului și avem nevoie de un cadru extins astfel încât să gestionăm riscurile și impactul. Identificarea, nu doar identificarea impactului, ci nevoie și de acțiuni. Acțiuni în ceea ce privește acest impact. Nu avem nevoie doar de informări, ci și de responsabilitate. Cred că acest raport avansează pe toate aceste fronturi și e un lucru important rezonează și cu schimbarea de paradigmă pe care o constatăm în sectorul financiar. Vedem că o serie întreagă de instituții pun deja în aplicare aceste principii și o parte dintre ele au uh, semnat și un document obligatoriu în acest sens. Trebuie să ajungem și eu la mai bună gestionare a riscului mai... și să ținem cont și de dimensiunea economică. Aș solicita Comisiei Europene și autorității de supraveghere să folosească acest regulament, să prelucreze standardele de informare, standarde pentru due diligence, sunt elementele de care avem nevoie astfel încât, într-adevăr, să ne îndreptăm spre finanțe durabile recomandările care există cu privire la informări, termeni de referință, totul trebuie să fie foarte clar pentru sectorul financiar. Sectorul financiar va deveni durabil, însă să nu așteptăm, ci să acționăm încă de pe acum. Vreau să le mulțumesc reprezentanților din Parlamentul European, vreau să mulțumesc Comisiei Europene și Consiliul, care cu toții au reușit să depășească marile diferențe ce existau între noi într-un timp scurt. A fost un efort uriaș și vreau să le mulțumesc tuturor din străfundul inimii, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Teng, vă mulțumim foarte mult. Doamnă vicepreședinte, doamnă Mogherini, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a venit cu această propunere în martie anul trecut. Este vorba despre informările referitoare la investițiile durabile, care reprezintă un element cheie în ceea ce privește finanțările sustenabile și reprezintă o inițiativă importantă pentru realizarea Uniunii uh, Piețelor de Capital. Avem un obiectiv uh, general uh, referitor la conectarea finanțelor cu nevoile unei economii mai durabile. Consultările noastre au arătat că nu este suficientă transparență cu privire la modul în care participanții la piața financiară implică schimbările climatice și impactul negativ al acestora în investiții. De exemplu, în anumite zone uh, de risc. Acest lucru poate să ducă la distorsiuni în uh, procesele uh, investiționale. În Europa există o fisură de investiții de 180 miliarde de euro anuală ca, pentru a ne atinge uh, obiectivele de mediu și uh, în ceea ce privește schimbările climatice. Dacă este să ne gândim și la apă și la gestionarea uh, resurselor disponibile, aceasta crește și mai mult. Acțiunile legate de mediu uh, trebuie îmbunătățite până în 2021, dar cheltuielile publice nu sunt suficiente. Sectorul privat joacă un rol esențial în reorientarea fluxurilor de capital către investiții durabile și uh, trebuie să se uh, convertească uh, efectul negativ al schimbărilor climatice. Aceste obligații privind informările uh, sunt foarte importante. Motivul pentru care s-au luat uh, decizii cu privire la investiții uh, ar putea să contribuie la uh, efecte pozitive în ceea ce privește uh, mediul și protecția acestuia. De exemplu, investițiile în activele care poluează apa sau uh, devastează biodiversitatea. Noi uh, sprijinim această extensie care ar îmbunătăți propunerea și ar duce la mai multă transparență, uh, iar utilizatorii finali ar beneficia de mai multe informații în ceea ce privește aspecte care vizează durabilitatea. Nivelul de calitate al informațiilor disponibile ar crește cu privire la aspectele uh, privind durabilitatea. De asemenea, uh, suntem de părere că este nevoie de schimbări de comportament pe piețele financiare, astfel încât tranziția către o economie mai durabilă să fie sprijinită. În primul rând, Finanțele și investițiile trebuie uh, sprijinite și trebuie gestionate mai bine riscurile. În al doilea rând, uh, riscurile și sustenabilitatea produselor financiare, toate acestea vor duce la o tranziție mai bună către un comportament eficient al participanților la piață. Externalitățile negative și efectele asupra mediului, acestea vor contribui către uh, o modificare a aspectelor externe. Vreau să le mulțumesc colegilor că au abordat rapid acest subiect și că au reușit să ajungă la un acord. Și de asemenea doresc să felicit în special pe raportor, pe domnul Tang, pentru că a coordonat bine această direcție și a orientat-o orientat către rezultate pozitive. Comisia va mai lucra la ultimele părți care fac parte din această din acest pachet uh, cu privire la taxonomie și la uh, planul de acțiune uh, de investiții durabile. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și acum vom trece la uh, oratorii din partea grupurilor politice, în primul rând din partea PPE-ului, uh, doamna Kainan. The financial markets are multifold towards... Piețele financiare sunt diferite de economia reală. Contează cum sunt direcționate aceste fluxuri de număr. Ca e vorba de 30 de mii de miliarde care sunt investiți în uh, active nedurabile, care sunt dependente sau care, codependente sau care prezintă riscuri pentru mediu. Vestea bună este că aceste investiții pot fi orientate către acele provocări uh, Ehm, cu schimbările climatice. Dacă le direcționăm astfel, banii sunt mai mult decât suficienți. Esența este informația, de aceea această informație, acest regulament este mama tuturor regulamentelor privitoare la finanțarea durabilă. E vorba despre cum se dezvăluie atât acțiunile pro-mediu, dar și întregul impact al activității tale asupra mediului. Deci și părțile negative, și părțile pozitive, și părțile dintre. Deci nu ne reducem la mediu, ci și la alte chestiuni legate de consumul de apă, de utilizarea indirectă a ă, terenurilor. Știm foarte bine care este criza de investiții pentru producerea uleiului de palmier. Ne bucurăm că s-a întors roata și le mulțumesc colegilor și echipei de negociere pentru că s-a întâmplat așa. Următorul stap este să sporim, să extindem sfera de aplicare pentru ca și investitorii să fie bine informați și să fie incluse toate tipurile de companii de la toate nivelurile lanțului de producție pentru a putea vorbi despre uh, o răspundere de mediu, o contabilitate a mediului și deciziile să poată fi folosite, informații să poată fi folosite în procesul decizional în privința investițiilor. Nici doamna Beres și nici domnul Viring nu sunt în sală, așa că îi voi da acum cuvântul domnului Carthy în numele grupului Verzilor. Două minute. Thank you, thank you, Chairman. Um, it's a re- Vă mulțumesc, domnule președinte. E păcat că trebuie să spun că eu nu mă aflu în poziția de a sprijini acest dosar. Cu toate că s-au pus cele mai, mai bune eforturi din partea progresiștilor din, acest, din această instituție, cei de pe dreapta și Consiliu au limitat atât de mult area de aplicare încât informările acestea se vor aplica doar unei părți mici pe produsele financiare. Băncile, din nou, scapă cu basma curată. Rapor, raportul Parlamentului era mult mai puternic față de ceea ce exista în statele membre și acum se pare că acestea nu doresc să facă niciun fel de acțiuni pentru pentru a preîntâmpina schimbările climatice. Ceea ce solicităm noi e un minim pentru sectorul financiar care face atât de multe care dăunează economiei și mediului. Mediul științific ne spune că până în 2030 trebuie să acționăm, să facem schimbări foarte mari în toate domeniile economice dacă ne dorim să limităm încălzirea globală la 1,5 grade, adică doar 11 ani. Așa cum am văzut și la alte voturi pe sistemul, pe pachetul privind durabilitatea, trebuie să spunem că pare că nu ne pasă deloc de viitorul planetei noastre și sabotăm viitorul copiilor noștri și copiilor copiilor noștri. Domnule președinte, probabil că acesta este ultimul meu discurs, însă vreau să spun următoarele. Sper că următorul mandat al Parlamentului va fi utilizat pentru a relua legătura cu cetățenii europeni. Vor exista mari schimbări și vor trebui să se facă uh, mari alegeri în următorul mandat. Va trebui să ne hotărâm. Ne dorim într-adevăr să acționăm pentru mediu sau vom continua să împovărăm familiile cu taxe pe carbon și așa mai departe în loc să luăm măsuri. Vom sprijini familiile sau vom continua să îi lăsăm să facă tot ceea ce vor pe cei din bănci. Va trebui să decim dacă, decidem dacă banii UE vor fi investiți pentru locuri de muncă sustenabile, creștere în Uniunea Europeană și vom investi, sau vom investi toți banii în crearea unei Europe armate europene. Eu sunt gata să colaborez cu fiecare dintre dumneavoastră pentru o Uniune Europeană mai bună și mai echitabilă. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Carti. Cred că nu am fost foarte atent, -am, nu am prea dormit bine în ultimele săptămâni, îmi cer scuze din nou. Trecem acum la vers, spuneam că am greșit grupul politic din care veneați dumneavoastră, doamna Scott Keto. It was a joy. Mulțumesc, mă bucur, mă am bucurat să aud, să aud vorbind aici pe Greta Thunberg la Envy. A fost uh, foarte convingătoare. A condamnat ipocrizia politicienilor care se exprimă împotriva acțiunilor climatice, uh, împotriva poluării mediului, dar uh, votează împotriva acțiunilor. De asemenea, uh, Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de rurabilitate reprezintă un uh, instrument foarte important. Sunt mândră că Uniunea Europeană este din nou lider în ceea ce privește standardele de mediu. Acum uh, s-a uh, stabilit uh, pentru prima dată și s-a adoptat un uh, regim privind informările referitoare la investițiile durabile. Uh, este foarte important uh, ca oamenii să știe ce cumpără atunci când cumpără și în ce direcție investesc trebuie să uh, știau foarte bine aceste lucruri, dar nu știau ce se întâmplă atunci când uh, făceau investiții. Regret faptul că Consiliul nu uh, s-a ridicat la nivelul de ambiție al Parlamentului și cred că anumite riscuri privind durabilitatea și impactul investițiilor nu pot fi ascunse față de cetățeni. Excepțiile privind plângerile înseamnă că companiile vor putea alege în continuare investiții uh, înalte și cu riscuri multe, ceea ce nu ar trebui să permitem. Există multe demonstrații și proteste cu privire la schimbările climatice, de aceea facem apel la uh, colegii noștri uh, pe care îi rugăm să asculte care este dorința cetățenilor, să faciliteze o tranziție ușoară și să faciliteze tranziția către uh, investiții durabile. Președintele, mulțumesc și acum din partea EFDD, un minut, domnul Etheridge. Thank you, sir. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Acesta chiar este ultimul meu discurs, așa că o să renunț la formalități Compararea politicii cu finanțelor nu este o idee foarte bună, știați că voi spune asta, deci mă rog, o să trec peste. Vreau să vă spun că în ultimii cinci ani a fost o mare onoare pentru mine să reprezint West Midlands, circumscripția mea. Am avut dezbateri uh, foarte frumoase, am ajuns să respect oameni din uh, tot spectrul politic și sper că mergem cu toții mai departe de aici, uh, prosperând în țările dumneavoastră individuale, independente. Vă doresc tuturor o mai mare libertate și fericire și profit de acest moment pentru a vă spune că pentru mine a fost un drum uh, um, foarte agitat, însă um, sunt uh, bucuros că am prieteni, familiei, familie și uh, mi-e puțin jenă să recunosc că mama și tata care trăiesc în continuare au fost alături de mine. numai bine tuturor, indiferent de culoarea dumneavoastră politică, vă doresc toate cele bune. Domnule Esrigi, nu pot decât să vă întorc uh, aceste urări. Vă mulțumesc uh, toate cele bune uh, și, de asemenea, și priorinților dumneavoastră să fie alături noastră mulți ani de acum încolo. Doamna Vinter, al cuvântul la Președinte. Domnule președinte, stimați colegi, stimate colege, în primul rând vreau să îi mulțumesc colegului meu, Paul Tang, pentru munca foarte bună făcută în calitatea sa de raportor și pentru că s-a angajat pentru un sector financiar durabil. Astăzi facem un pas important. Toți actorii de pe piața financiară pe viitor vor trebui să aibă informa- informații transparente cu privire la produsele lor. Tocmai s-a menționat faptul că ieri s-a aflat Greta Thunberg la Comisia de Mediu în Parlamentul European. Ea a spus foarte clar că trebuie să acționăm dacă ne dorim să evităm un dezastru climatic. Nu e suficient ca domnul Weber, care nu e aici, să facă niște poze frumoase pentru platformele sociale și în același timp avem, nu o primește în sesiunea plenară pe această domnișoară. Fără Greta, cum ne spunea și Greta, avem o problemă, o problemă cu punerea în aplicare. Da, durabilitatea, da, dar nu cu toate cu tot ceea ce trebuie să plătească pentru ea. De multe ori vorbim despre greenwashing, e un lucru pe care nu vrem să îl sprijinim. De curând am văzut aici în Parlament la dosarul privind taxonomia. Acolo au existat amendamente importante din partea noastră a socialdemocraților care au fost respinse de cealaltă parte. Amendamente care ar fi dus la definiții obligatorii. Ce înseamnă de fapt durabil și mai ales ce nu e durabil ce trebuie să facem. În primul rând, pentru noul Parlament, noi colegi care vor fi responsabili și noua comisie trebuie să continue totul. Azi e un pas important, însă nu e suficient. Trebuie să se continue pentru o economie durabilă. Și aici e nevoie de măsuri de risc care să fie întreprinse de bănci și e nevoie de o informare transparentă în legătură cu investițiile și consecințele acestora și apoi important e ca dumneavoastră la alegerile europene să alegeți să votați pentru durabilitate. Mulțumim, doamnă colegă. Doamnă Berez, aveți cuvântul două minute. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Mulțumesc uh, mult, uh, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, acesta este, acest regulament este unul dintre ultimele texte care va fi, vor fi votate de Parlamentul European. Nu știu cum, ce să spun despre bilanțul comisiei care își încheie mandatul. Trebuie să ne bucurăm de căsătoria organizată între chestiunile finanțelor și cele de mediu. Această alianță o datorăm funcționarilor și responsabililor de la Comisia Europeană, printre care și vicepreședintelui Dombrovskis cred că este un succes, pentru că la negocierile uh, conduse de Paul Tang am făcut progrese cu acest text. Cea mai importantă parte se referă la sfera de aplicare. Aici am avut aveam uh, cerințe pentru că doream ca toate produsele financiare să fie supuse obligații de dezvăluire. Uh, este o ambiție pentru finanțele durabile pe care o promovăm. Propunerea comisiei era orientată către uh, obligațiile de transparență pentru actorii și pentru activele financiare verzi. <clears throat> Inițial uh, era uh, o măsură împotriva dezinformării ecologice, greenwashing. Am vrut să uh, sunt uh, actori care doreau să-și schimbe imaginea uh, ecologică fără să-și afecteze activitățile. Acum vom avea multe informații în legătură cu impactul de mediu al acestor investiții, în special uh, în cazul întreprinderilor mari cu impactul cel mai mare. Trebuie să reformăm finanțele Investitorii trebuie să uh, arate că fac toate diligențele pentru uh, a dezvălui impactul alegerilor lor asupra mediului și uh, greutatea mediului în procesul lor de decizie. Trebuie să schimbăm practicile actorilor consumatori și trebuie să informăm consumatorii pentru că ei să-și aleagă mai bine investițiile. Este o etapă foarte importantă pe care următorul Parlament va trebui să o parcurgă. Mulțumesc foarte mult!

pentru că uh, aceste doamne trebuiau să intervină în numele polit- grupurilor lor politice. Deci, doamnă Viring, două minute înainte să trecem la, să revenim la chestii. TI. Beste collega's, na een lange weg afgelegd te hebben, ligt het resultaat. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am uh, mers un drum lung, am parcurs un drum lung înainte să obținem aceste prime rezultate. În negociatorii din partea Consiliului, a Comisiei. Cu aceștia am cooperat bine și vreau să le mulțumesc în acest sens. Au avut răbdare și uh, și-au păstrat cumpătul pe parcursul negocierilor. De asemenea, doresc să le mulțumesc pentru viziunea și angajamentul lor. domnilor și domnilor, în ultimii ani am negociat uh, având un singur obiectiv în minte. să economisim 180 de miliarde pentru a putea să ne atingem obiectivele. Timpul ne va spune dacă am reușit acest lucru. Eu însă am convingerea că astăzi stimulăm uh, durabilitatea viitoare. Un viitor durabil, astfel încât copiii și nepoții noștri să beneficieze de aceleași oportunități pe care le-a avut și generația noastră. De asemenea, promitem activiștilor din domeniul ecologic, care spun că nu este 12 fără 5, ci 12 și 5, e bine, uh, le promitem că vom merge pe această direcție. Bineînțeles că este nevoie de durabilitate și trebuie să ajutăm pe această direcție, să ne asigurăm că la finalul zilei singura soluție va fi o abordare structurală durabilă, iar investițiile durabile ar trebui să fie recompensate. Numai în felul acesta, criza socioeconomică și de mediu va putea să fie depășită. Mulțumesc raportorului pentru această cooperare. Este ultima mea intervenție din Parlament, așadar vă mulțumesc tuturor celor cu care am cooperat. Președintele, mulțumesc că încă o dată vă mulțumim și noi pentru că ați fost un coleg uh, deosebit. Domnul Caputo, un minut. Grazie, grazie Presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. E ultimul meu discurs în acest parlament. Și vreau să mă adresez și eu acestui subiect care are de-a face cu durabilitatea de mediu, un lucru de care m-am ocupat atât de mult în ultimii ani. Acordul de la Paris e o minunată ocazie de investiții pe care nu trebuie să o ratăm. Economia ecologică e singura strategie prin care vom putea să creăm milioane de locuri de muncă. Acest regulament se va asigura că în domeniul financiar se va merge în această direcție. Vor fi consolidate cerințele legate de informări pentru cei care produc produse financiare și sunt importante acestea pentru cei care le utilizează va fi obligatoriu să se includă riscurile și efectele asupra mediului și efectele sociale. Totul trebuie să meargă în, ce, în interesul clienților. Trebuie să ne aplicăm și asupra neutralității carbonului. Apoi intervin și cerințele financiare în economia reală și obiectivele de dezvoltare durabile ale mileniului. De toate acestea trebuie să se țină cont. La revedere tuturor și ne revedem în iulie. Doamnă vicepreședinte, aveți cuvântul. President, on behalf of the Commission and in particular on behalf of uh... Mulțumesc, domnule președinte. În numele domnului Dombrovskis, pe care îl reprezint aici, vreau să-i mulțumesc raportorului, domnului Teng, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii, pentru contribuțiile de astăzi și sunt convinsă că această rezoluție va fi adoptată astăzi. Și eu sunt de acord că acesta va fi un important pas înainte și o modalitate bună de a reuși să ajungem la rezultate bune pe dosar. Astfel ne vom asigura că va putea să intre în vigoare rapid pachetul legislativ. E o prioritate politică a noastră. Este foarte important să existe aceste informări cu privire la impactul pe care investițiile pot să le aibă în societate. E nevoie de standarde crescute de durabilitate. Dacă sunt adoptate, crește transparența și atractivitatea sub produselor financiare durabile. Și important e și ceea ce se întâmplă pe piață, va fi o mai bună inovare și va fi o mai mare încredere în produse durabile. Noi considerăm că toate acestea au potențialul de a duce la o schimbare a comportamentului piețelor financiare și a o schimbare schimbarea comportamentelor investitorilor, investițiile să meargă spre o economie mai durabilă. Credem că e un pas deosebit de important pe programul nostru de durabilitate. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și sper că votul va fi unul pozitiv astăzi. Vă mulțumim, doamnă vicepreședinte, domnule raportor, domnule Teng, ultimele două minute. Um, mulțumesc, domnule președinte. Uh, sunt uh, foarte bucuros că a venit Comisia cu planul de acțiune pentru uh, finanțare durabilă. Era o schimbare crucială condusă de Dombrovskis. Apreciez foarte mult acest lucru. Mă bucur că împreună putem face primii pași pentru că Federica Mogherini are dreptate. Suntem departe de a face acum ultimul pas. Cum a spus și domnul McCarthy, da, trebuie să lucrăm în continuare la acest dosar, dar cred că uh, acești prim pași reprezintă un semnal clar pentru sectorul financiar că trecem la finanțarea durabilă. Vor urma și alți pași, de aceea fac apel la comisie și la supraveghetor să lucreze în continuare la acest dosar. În următoarea legislatură sau din afara uh, Parlamentului European voi lucra în continuare la producerea acestei schimbări necesare. În dezbaterea de azi am aflat că și în economia europeană se petrece o schimbare. Trebuie să ne îndepărtăm de secțiunea anglosaxonă, uh, americană, de uh, mișcare rapidă și uh, ruperea mm, în bucăți a ce vedem în fața noastră Trebuie să renunțăm la uh, acțiunile conduse de stimulente financiare. Trebuie să urmăm modelul european, când companiile, instituțiile financiare acționează ținând cont de interesul tuturor părților interesate. Trebuie să revenim la tradiția europeană în care firmele, companiile, asigurătorii, băncile, instituțiile financiare fac parte din societatea noastră și se comportă ca atare. Aceasta este schimbarea de care avem nevoie. Uh, și cred că ea se produce. O văd deja producându-se, îi văd pe cei care fac uh, uh, primele uh, semne, primele mișcări în acest sens. Poate pentru că sunt politician și pentru că sunt mereu un optimist, dar haideți să facem această schimbare pentru ca societatea noastră să fie mai corectă și mai egală, mai justă. Mulțumesc, încheiem acum în această dezbatere. Vom vota astăzi acest raport. Trecem uh, la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv China, în special situația minorităților religioase și etnice. Am uh, mai mulți uh, autori ai acestei emoțiuni. Începem cu domnul Belder, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ultima mea intervenție, la plenară, doresc uh, o dată în plus să mă refer și să fac apel la situația din China. Sper că după alegeri Parlamentul European va merge pe, acești, pe aceeași direcție, pentru că campaniile uh, desfășurate de domnul Xi suminează drepturile constituționale elementare și acesta trebuie să fie un subiect care să se găsească în topul priorităților următorului Parlament. Cum putem să reconciliem ceea ce se întâmplă acolo, detenția în masă a uigurilor, pentru că foarte mulți creștini au fost uh, împiedicați să-și exercite religia și De asemenea, uh, mulți creștini au fost persecutați. Este o chestiune care ține de civilizație. Așadar, vă rog, haideți să acționăm pe această direcție. Președintele, mulțumesc. că Acum are cuvântul domnul Scholz, în minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentat într-un parteneriat strategic e foarte importantă voința politică și curajul și inteligența, inteligența de a discuta despre subiecte unde există perspective diferite. Eu sunt foarte preocupat de ceea ce se întâmplă și despre ce se întâmplă cu drepturile omului în acest stat. În carta Națiunilor Unite în ceea ce privește China din, și în cele hotărâte 9 aprilie se cere o misiune care să fie trimisă în regiunea autonomă Xinjiang. Comisara pentru drepturile omului, Michel Bachelet Jeria, ar trebui să participe la această misiune. China nu poate să eșueze aici, tocmai în propria sa diversitate. E nevoie de încredere pentru o democrație și e nevoie de transparență. Ceea ce se întâmplă în lagărele din Xinjiang trebuie să fie verificat, mai ales că există și articole în uh, Constituția chineză în care de care trebuie să se țină cont. Nu se poate ca pentru anumite momente, pentru anumite evenimente, oamenii să fie închiși timp de foarte mult timp. Am auzit estimări care ne spun că există peste un milion de oameni în acele laguri, lagăre de acolo. Eu consider că e neapărat să avem standarde comune în ceea ce privește datele private, tot ceea ce ține de digital, de tehnologie și președintele întrerupe. Domnule Butikofer, am pus la bătea timpul dumneavoastră, nimeni nu l-a acceptat, așa că aveți, uh, puteți interveni. Mulțumesc, domnule președinte. Iertați-mă că am întârziat uh, câteva secunde. În primul rând, uh, doresc să le mulțumesc colegilor din diferitele grupuri politice pentru faptul că uh, în ceea ce privește aspectele care se referă la drepturile omului, din perspectivă religioasă și din perspectiva minorităților etnice, aici, la Parlament, am reușit să obținem un consens larg. Poate că nu formulăm întotdeauna la fel lucrurile, însă știm cu toții că în relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica China, Drepturile fundamentale reprezintă un fundament pe care se bazează uh, viața noastră și că acestea nu vor putea fi niciodată uitate, neglijate sau să ocupe locul doi în preocupări. Doresc să menționez două persoane. Președintele Tusk care la ultimul summit UE-China uh, a subliniat odată în plus că și el vede lucrurile în același fel. Și mi-aș dori ca toți liderii europeni să facă declarații la fel de clare precum a făcut-o el. Și doresc să-l menționez și pe domnul Tis, care este președintele Volkswagen și care a spus la BBC, într-un mod blamabil, că nu știe despre situația despre care a vorbit domnul Scholz adineaori această manieră penibilă de a face declarații numai pentru a-ți spori propriul profit, acest lucru nu ar trebui să fie acceptabil în Europa. Președintele întrerupe oratorul. Mulțumesc. Vă rog să respectați timpul care v-a fost alocat, pentru că suntem sub presiunea timpului, așadar va trebui să fiu strict în ceea ce privește timpul. Domnul Leinen. Ja, Frau Mogherini. Doamnă Mogherini, cu siguranță vă amintiți că la prima reuniune din această legislatură eu v-am rugat să veniți cu o strategie a Uniunii Europene față de China. Un lucru valabil nu doar pentru relațiile noastre comerciale, ci și pentru relațiile politice. Și trebuie să vă mulțumesc, ați și făcut-o. Avem acum o strategie față de China renoită care e ceva mai atentă la ceea ce se întâmplă în acest mare stat și cum reacționăm noi. China are o dezvoltare economică unică în lume. Milioane de oameni au fost scoși din sărăcie. Aceasta este partea bună. Însă ce deplângem astăzi? Deplângem pașii înapoi făcuți în ceea ce privește libertatea și posibilitățile pe care le au oamenii de acolo. Și știm că partidul hotărăște totul, vrea să hotărască în toate domeniile vieții. Așa că posibilitățile pe care le mai au oamenii și grupurile din uh, China au devenit tot mai limitate. Și libertatea de religie se află sub o presiune uriașă, chiar dacă apare în Constituția chineză. A existat acest uh, summit, în documentele de acolo se spune drepturile umane sunt universale și cred că trebuie să solicităm acest fapt Chinei. acea, sunt foarte puține instanțe din lume care, care mai, le mai spun ceva, pentru că sunt atât de o mare putere, cred că Uniunea Europeană trebuie să o facă. Vă mulțumim, vă mulțumim, domnule Leinen. Urmează doamna Șoidrova două minute. Děkuji. Kolegyně a kolegové, máme před sebou návrh usnesení, který... Mulțumesc, dragi colegi. Avem un proiect de rezoluție care menționează soluția nefericită a minorităților etnice și religioase din China. Nu este prima dată când uh, facem acest lucru, când discutăm situația inacceptabilă uh, din uh, China. China, cu cea mai numeroasă populație din lume, o țară cu tradiții spirituale bogate. Mă bucur foarte mult că am ajuns la un acord amplu și doresc să le mulțumesc tuturor autorilor pentru că au permis un consens în ciuda abordărilor diferite. Este important acest lucru pentru că China este importantă și e important ca această țară să-și respecte propria Constituție în care vorbește despre uh, dre- uh, libertatea de religie. Creștinii sunt persecutați, uh, bisericile sunt distruse, liderii spirituali și religioși sunt arestați. Avem în Cehia peste 100 de solicitanți de azil din China, care vorbesc despre persecutarea minorităților uh, etnice, uigurii, tibetanii și aceștia au fost uh, victimele recente ale etichetării uh, electronice care se practică în lagările de concentrare. Cerem eliberarea imediată a intelectualului și economistului uigur și activistului pentru drepturile omului Imam Matoti, care a fost arestat va fi vreodată eliberat ca Nelson Mandela sau Václav Havel? Cei care participă la o presiune uh, în provincia Xinjiang ar trebui să plătească, de aceea sunt de acord cu o misiune independentă acolo uh, în Xinjiang uh, regimul chinez nu uh, respectă drepturile omului, de aceea trebuie să insistăm. Doamna Grisbeck. Totul ne-a lăsat o impresie amară. Dialogul nostru în legătură cu drepturile omului, minoritățile religioase, etnice, toate acestea în dialogul cu China au fost sărite. China are o declarație, spune că toate drepturile omului sunt universale, sunt indivizibile, interdependente, dar iată că asistăm la presiuni foarte mari care se fac asupra libertăților minorităților, fie că vorim de regiunea Xinjiang cu uigurii, de biserici, de tortură, acte de tortură. Apoi, fie că vorbim de regiunea autonomă Tibet, unde există acum renoite măsuri de supraveghere și control asupra tibetanilor. A existat și o interzicere a accesului extern a jurnaliștilor în acea regiune, în Tibet. E un lucru pe care l-am tot denunțat alături de Thomas Mann în intergrupul pentru Tibet. Noi nu vrem să dăm lecții, ci vrem să arătăm că drepturile omului nu sunt negociabile. Acesta e spiritul rezoluției. Domnule președinte, voi profita de această Uh, intervenție, e ultima mea în hemiciclu de trei mandate. Vreau să le mulțumesc călduros și sincer tuturor colegilor, tuturor echipelor minunate cu care am avut ocazia să colaborez și să mulțumesc tuturor serviciilor Parlamentului. Acești ani petrecut în serviciul Europei au fost niște ani foarte bogați, mulțumită fiecăruia dintre dumneavoastră și voi continua lupta pentru umanitate și Europa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Urări de bine și din partea noastră. Domnul Kellam, un minut. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Este una dintre ultimele acțiuni din acest mandat și acesta este un mesaj foarte important pe care îl transmitem. Situația drepturilor omului și libertatea religioasă este tot mai mult oprimată la Beijing. Libertatea de conștiință a, a, ajuns, a atins un nou punct minim. Grupurile religioase sunt controlate foarte strict. 7000 de adepți au fost, uh, 7.000 de cruci au fost date jos de pe biserici în ultima vreme. Se pare că regimul comunist chinez dorește să stabilească și să inaugureze un control de plin asupra bisericilor. Situația minorităților, uh, a tibetanilor și a uigurilor este îngrijorătoare. Dar exprimarea de îngrijorare nu este suficientă. Ceea ce este urgent este ca statele membre și Consiliul Uniunii Europene să se ridice la nivelul angajamentelor lor, să promoveze uh, drepturile omului, statul statul de drept și libertatea de exprimare în toate direcțiile, fără nicio excepție. Putem să facem o diferență. Putem să ne arătăm uh, nemulțumiți de modul în care se acționează și în care sunt încălcate drepturile omului acolo. Trebuie să insistăm asupra uh, accesului liber la provincia Xinjiang și președintele întrerupe oratorul. De asemenea, trebuie să uh, ne gândim la uh, sancțiuni directe aplicate autorităților chineze care încalcă drepturile omului și libertatea de exprimare. Vă mulțumesc. Președintele. Îmi pare rău, uh, dragi colegi, să vă întrerup, dar trebuie să mă asigur că disciplina este respectată și pentru că există uh, limită de timp, voi insista asupra respectării timpului care v-a fost alocat. Nu am altă opțiune. Așadar, dau acum cuvântul pentru un minut domnului Wiedenholzer. Mulțumesc, stimați colegi, stimate colege. Cum se dezvoltă China și care sunt relațiile noastre cu aceste regiune? Toate acestea sunt importante pentru că vor contura viitorul european, nu doar la nivel economic, ci și de societate. Evoluțiile din această țară. Vedem că e un actor multilateral, tot mai mare. Ce se întâmplă acolo ne preocupă vedem că se ajunge tot mai des la încălcări ale drepturilor omului, libertății de exprimare și există și această condamnare a lui Există această sistematică încălcare a libertății religioase și are de-a face cu toți, creștini, budiști, uiguri. În regiunea Xinjiang, uigurii sunt de mult timp persecutați acolo. Sunt folosite acolo tehnici modernice de supraveghere și de represiune. Doar dacă oprim aceste fenomene acum, putem să ne asigurăm că situația nu devine și mai grea. Mulțumim, domnul cu un minut. Domnule președinte, discriminarea împotriva minorităților etnice și religioase nu este o noutate în China, însă sunt atât de îngrijorată de ultimele raportări că um, activiștii pentru drepturile omului spun că uh, Ehm, campania din eh, Xinjiang ehm, pare a fi o revoluție culturală. Minoritățile sunt ehm, închise în lagăre de concentrare și eh, puse sub supraveghere. Vizita la Xinjiang, uh, la care am fost invitați să, par, particu, să participăm, ar fi utilă nu doar dacă am avea acces uh, liber la lagările de concentrare. Ar trebui să solicităm o vizitare a acestei regiuni. În următoarea legislatură, Uniunea Europeană trebuie să continue să promoveze uh, respectarea drepturilor omului și statului de drept în China, care pare să facă pași înapoi. Mulțumesc! doamnă președintă în momentul în care vorbim un milion de persoane din china se găsesc în detenție abuzivă iar lagărele uh, au fost deschise de onu ca fiind uh, lagăre de îndoctrinare politică și nu sunt zone uh, în care să guverneze corectitudinea. Companiile caută să își sporească profitul în China și pas cu pas guvernul chinez înființează un sistem de supraveghere în masă, um, inclusiv în provincia Xinjiang. Sunt utilizate tot felul de programe de spionaj și de asemenea este încălcat dreptul la intimitate al oamenilor. Noua strategie UE-China este urgentă și de salutat. Și acesta trebuie să țină cont de toate îngrijorările. Drepturile omului ar trebui să fie o prioritate de top în această strategie. Trebuie să ne uităm mai departe și nu doar să vorbim, ci să observăm că îngrijorările cu privire la încălcarea drepturilor omului sunt, uh, încăl- sunt încălcate tot mai mult și sunt tot mai stringente. Președintele întrebăratorul, uh, domnul Solea, un minut. The case of China and the repression uh, Cazul Chinei și Represiunea și ceea ce se întâmplă cu minoritățile etnice ne arată că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de consecvență și să fie puternică în apărarea drepturilor omului, indiferent cât de mare, cât de importantă strategică, strategic e țara în care sunt încălcate drepturile omului. Drepturile omului sunt universale și încălcarea lor nu e mai puțin sau mai mult severă în funcție de dimensiunea unei țări sau puterea economică sau politică pe care o are. Oriunde au loc acestea, noi trebuie să le semnalizăm și trebuie să acționăm. Din păcate, mult prea multe grupuri minoritate, religii naționale, minorități sunt discriminate și sunt persecutate în întreaga lume doar pentru că vor să-și mențină propriile identități și propriile culturi. Nu trebuie să ne facem că nu se întâmplă nimic acolo și ceea ce se face acum în China. Țările care își impun asupra uh, popoarelor o identitate, o limbă, o cultură, o religie ar putea să fie mari, însă nu sunt minunate. Mulțumim un minut și jumătate, domnul Preda. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru a ezitat luni întregi să pună pe agenda rezoluția de urgență în legătură cu acest subiect. Mă bucur că la ultimele sesiuni plenare uh, am introdus-o pe ordinea de zi la această ultimă sesiune încălcările uh, dreptului om, drepturilor omului în China sunt uh, flagrante. Să vorbim vorbit despre cazul uigurilor și cazacilor care sunt uh, închiși în masă în taberele de reeducare din Xinjiang. Sunt supuși la violențe fizice, sunt arestați pentru practicile lor religioase. De asemenea și creștinii sunt hărțuiți permanent sunt uh, deținuți pastorii și sunt dărâmate bisericile. Acest uh, mesaj este foarte diferit de cel pe care dorește să-l transmită lumii întregi Xi Jinping. Voi profita de această ultimă intervenție a mea pentru a o saluta pe doamna înaltă reprezentantă, să-i mulțumesc pentru munca depusă în ultimii uh, cinci ani în domeniul afacerilor externe și în această componentă esențială a afacerilor externe, așa cum sunt ele percepute în Europa, respectiv drepturile omului. Trebuie să continuăm uh, în acest sens, pentru că așa uh, trebuie să fie Europa. Le spun la revedere cu această ocazie colegilor mei. Voi părăsi Parlamentul European și voi urmări de departe uh, ce se întâmplă în această instituție magnifică. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Preda, vă mulțumim foarte mult, vă dorim toate cele bune. Cu siguranță ne vom reîntâlni în viitor. Domnul Cernețchi, un minut. Panie Przewodniczący, domnule președinte. Domnilor și domnilor, eu uh, nu voi lua la revedere pentru că voi candida din nou uh, pentru Varșovia, capitala Poloniei, și sunt foarte optimist. Însă, sunt lucruri mai importante astăzi aici decât revenirea mea aici la Parlament în urma alegerilor. Este vorba despre drepturile creștinilor și ale altor minorități religioase uh, care trăiesc în China. Este un subiect foarte important și sunt deosebit de bucuros că se găsește pe agenda. Eu sunt pentru construirea relațiilor cu China uh, la nivel economic și cred că acestea ar trebui să fie profitabile, dar nu se poate să acceptăm încălcarea drepturilor uh, minorităților religioase, care se reprezintă o monedă de schimb pentru noi în relațiile economice cu Beijingul. Și doresc să spun asta cât se poate de clar. Nu se poate să ni se cumpere tăcerea cu privire la aceste lucruri. Îmi amintesc că acum un an, doi, a fost o dezbatere cu privire la uiguri și a fost respins un amendament privind creștinii. Sper că astăzi nu se va mai întâmpla așa. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, domnul Man. Acum câteva luni m-am întâlnit cu Dalai Lama în India. La 60 de ani de când a existat răscularea chinezilor împotriva ocupatorilor chinezi în Tibet, acolo am discutat despre faptul că în întregi Parlamentul European a sprijinit pe tibetani să-și păstreze identitatea, cultura. Rezoluțiile noastre, dezbaterile, conferințele, demonstrațiile, întâlnirile lunare ale grupului de lucru pentru Tibet spun lucrurilor foarte clar. Dacă ne dorim să ajungem, dacă își doresc să ajungă, în loc să ajungă la stabilitate, autoritățile din China au înrăutățit situația din Tibet. Ace- cei din Tibet protestează împotriva ceea ce li se întâmplă acolo. Acesta este ultimul meu discurs în Parlamentul European. Eu sper că această muncă pentru sprijinirea Tibetului va fi continuată. Va fi continuată de colegii mei pasionați, cum sunt Natalie Grisven, Chaba Shogor, Cristian Preda, colegul Belder, care și-au luat atât de multe angajamente angajamente să se asigure că Parlamentul European este și rămâne vocea care luptă pentru drepturile omului. Mulțumim, domnule Man, și noi vă urăm toate cele bune, indiferent unde vă vor duce pașii. Și acum, domnul Iurec, pentru un minut. Situația Domnule președinte, domnilor și domnilor, situația creștinilor în China a fost dramatică. Autoritățile folosesc măsuri uh, drastice împotriva acestora. De exemplu, nu le permit oamenilor să uh, crească copii în această uh, credință religioasă, încălcând drepturile, dreptul familiei. Bisericile sunt distruse, preoții sunt încarcerați de multe luni avem uh, avertizmente de la cardinal, cardinal Izen. Aceste chestiuni sunt esențiale pentru noi. Știm uh, ce rol important joacă gesturile și diplomația. Mă aștept de la diplomații noștri să dea dovadă de respect față de creștinism, să contacteze grupurile creștine mai degrabă decât să aprobe uh, neutralitatea și uh, derularea activităților comerciale ca de obicei. Chinezii trebuie să înțeleagă că abordarea lor față de creștini va avea consecințe asupra relațiilor noastre comerciale. De situația minorității etnice în China. Mulțumesc, domnule președinte. Situația minorităților în special a creștinilor, a uigurilor, a kazahilor, este cu totul îngrijorătoare. Vorbim uh, în esență despre genocid și eliminarea identităților din cauza acesteia sunt în permanență presiune. Au fost uh, aduși în tabere de reeducare, părinții sunt separați de copii, copiii ajung în orfelinate. Această situație s-a mai discutat aici și acum un an, dar de atunci nu s-a schimbat nimic. Nu au existat îmbunătățiri. De aceea doresc să subliniez că Uniunea Europeană nu poate să fie de acord cu astfel de practici. Trebuie să solicităm guvernului de la Beijing să închidă imediat taberele respective, să îi elibereze pe cei care sunt reținuți acolo și să nu mai încalce drepturile minorităților etnice. Vorig jaar debatteerden wij hier over de massaal... În octombrie anul trecut dezbăteam aici despre detențiile în masă care au avut loc în regiunea autonomă Xinjiang. Am... Au... Gândurile sunt libere, cine le poate împiedica? E un cântec cunoscut, însă tocmai ce vrea să facă China acum – în Xinjiang, împotriva uigurilor, împotriva kazahilor, împotriva tibetanilor. E o Strategie. Arată o altă imagine față de lumea exterioară, încearcă să coopereze economic cu Uniunea Europeană, însă în același timp încearcă să îi să-i vindece pe cei din închisori până când vor avea gândurile pure. Iată ceea ce se întâmplă acolo. Uniunea Europeană are o obligație, are o obligație să spună foarte clar ce consideră față de China și să ceară Chinei să închidă acele lagăre, pentru că, domnule președinte, gândurile sunt libere și nicio autoritate nu le poate împiedica. Vă mulțumim, domnul Svoboda, un minut. Păi, Mulțumesc, domnule președinte Stimată doamnă înaltă reprezentantă, astăzi eu port o cravată roșie intenționat. Roșu este culoarea sângelui, a suferinței oamenilor persecutați de China comunistă. Nu doar ei sunt persecutați, și creștinii uh, suferă, sunt distruse um, biserici, sunt arestați preoți. Doar jumătate uh, doar jumătate din uh, creștinii chinezi sunt persecutați, se spune. Nu este așa. Oamenii care au uh, sub 18 ani nu sunt lăsați să participe la slujbe. În aceste condiții, uh, Uniunea Europeană, la orice reuniune de înalt, nivel înalt, trebuie să condamne discriminarea creștinilor chinezi. Uniunea Europeană și statele membre ale, acest, ale acesteia trebuie uh, să ia măsuri ca urmare a um, acestor persecuții. De fiecare dată când cetățenii chinezi cer azil în Europa, dacă nu o facem, nu apărăm uh, principiile um, europene. Domnul Șogor nu este. Dau cuvântul domnului Faria la Catch DI un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Mogherini. În ciuda faptului că guvernul uh, încearcă să se supună opiniei internaționale este cât se poate de clar că din 2013 încoace situația minorităților s-a înrăutățit. Au existat multe atacuri uh, împotriva drepturilor, există tot felul de discriminări uh, lingvistice și de altă natură între mongoli, tibetani, uh, se vrea introducerea unor registre a raselor, se dorește o epurare etnică și în provincia Xinjiang există foarte multe probleme. Acestea sunt doar câteva exemple. Iar Uniunea Europeană trebuie să adopte o poziție comună împotriva acestor lucruri, împotriva taberelor de reeducare a rasismului și unele state membre nu țin cont de faptul că banii uh, merg cu încălcarea drepturilor omului mână în mână. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, și eu am dorit să intervin pe această rezoluție drepturile omului în China. Situația e catastrofală. Uigurii tibetani au fost menționați. Vreau să vă spun anumite informații. Eu împreună cu colegii mei le-am primit recent pe prim-ministrul guvernului tibetan aflat în exil. Acesta ne-a oferit informații legate de situația din Tibet, informații catastrofale. Vorbim de o distrugere a națiunii tibetane. Există eforturi de a-i reeduca pe tinerii tibetani, o preferință pentru chinezii care au fost mutați acolo. Situația e într-adevăr îngrozitoare. Toate acestea ne-au făcut să arborăm steagul tibetan în Praga și să îi apărăm. E în spiritul politicii noastre europene. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință, astfel încât să ne asigurăm că politica față de minorități în China pe viitor se va schimba. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul îmi exprim, exprim susținerea uh, ca și colegii mei, pentru că subiectul este foarte grav. Avem uh, mesaje îngrozitoare care sosesc la noi din Tibet sau din uh, provincia uigură. Minoritățile etnice sunt persecutate. Trebuie să condamnăm acest lucru. Oamenii sunt deținuți ilegal. Trebuie să îndemnăm China să-și respecte angajamentele luate. Trebuie să vorbim despre aceste angajamente de fiecare dată când ne reunim cu omologii noștri chinezi și de fiecare dată când mergem în China într-o misiune, nu trebuie să ne temem să discutăm despre acest subiect. Uneori am impresia că nu vorbim despre aceste lucruri din motive uh, diplomatice, dar cine să o facă dacă nu noi, deputați europeni, când mergem în uh, misiune în China? Vreau să subliniez acest lucru și să vă spun să nu uităm acest lucru la următoarea uh, legislatură. Situația este distrasă în China și nu vom schimba acest lucru dacă tăcem din gură. Domnul Lopez. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Odată în plus, observăm în ce măsură este ipocrită Uniunea Europeană în ceea ce privește instrumentalizarea drepturilor drepturilor omului, pentru că uh, dorește să, se, să intervină în uh, suveranitatea altor state. Uniunea Europeană nu reprezintă un punct de referință și nici un uh, criteriu de legitimitate în ceea ce privește drepturile omului. Iată că există um, situații precum migrația sau complicitatea cu uh, alte state um, unde au loc tot felul de agresiuni uh, în rândul populației. Această rezoluție ne arată că politica de confruntare uh, cu uh, Trump, cu China, uh, este pur și simplu urmată. Și noi uh, avem Constituția Republicii Portugalia și acolo este ancorată relația cu statele terțe, care se bazează pe respect reciproc. Așadar, în cazul Națiunilor Unite, este cât se poate de clar cum stau lucrurile. Mulțumesc, doamna Ciroza, un minut. Chers collègues, Euh, la Chine est un grand... Stimați colegi, China e un, o mare țară, chiar un imperiu. Acest imperiu, în secolul XIX, noi l-am distrus, occidentalii, prin politica pe care am avut-o. I-am obligat să deschidă frontierele prin marxismul ideologic, care și acesta a contribuit la distrugerea totală a acestui stat. În pofida tuturor acestora, acest stat se reconstruiește. Se reconstruiește printr-o politică liberală organizată de stat, orientată spre dezvoltarea economică. Așa că cine suntem noi? Cine suntem noi să le dăm lecții? Da, Tibetul, creștinii sunt de acord. Însă cine suntem noi? Cine suntem noi care am trecut prin două războaie mondiale? Cine suntem noi care am trecut prin războaie religioase, care ne-am omorât între noi din motive politice sub cele religioase? Bine, sunt de acord să criticăm China, dar poate că ar fi și mai bine pentru acest Parlament să țină de Carta Națiunilor Unite. Mulțumesc! Doamnă vicepreședinte, doamnă Mogherini, am încheiat acum procedura catch așa că aveți cuvântul, vă rog. Uh Mulțumesc, domnule președinte. După cum uh, au menționat unii dintre dumneavoastră, în prezent uh, avem o nouă strategie în relația cu China și cel mai important avem o nouă relație cu China. Una mai intensă, dar uh, și mai deschisă, mai cinstită. Ea se bazează pe cuvinte clare și principii clare, interese clare de asemenea și nu ne temem să spunem acest lucru cât se poate de deschis. Încercăm să uh, creăm consecvență în uh, abordarea Uniunii Europene și a instituțiilor în relația cu China. Așadar, vreau să fac un apel la dumneavoastră, la fiecare în parte, pentru că reprezentați aici cetățenii europeni, dar și grupurile politice și uh, partidele politice. Iar în grupurile politice, mulți dintre noastre, uh, cei care au luat cuvântul astăzi, au spus cuvinte importante și rezonabile. Majoritatea dintre noastre probabil aparțineți unor partide care au răspundere de guvernare în statele dumneavoastră, deci aș vrea să aud aceste voci clare, aceste mesaje clare și în momentul în care vă adresați guvernelor dumneavoastră de fiecare dată când ei se întâlnesc uh, cu omologii chinezi. Să fie la fel de ferm. Și vreau să vă spun că la summitul trecut, uh, de săptămâna trecută la Bruxelles, și Comisia, și Consiliul, și eu am fost uh, printre Uh, cei prezenți, am transmis liderilor chinezi niște mesaje foarte clare că pentru europeni drepturile omului nu sunt mai puțin importante decât interesele economice, ba sunt la fel de importante ca și interesele noastre economice și cred că este un mesaj pe care trebuie în mod consecvent și coerent să îl transmitem la toate nivelurile. Și mulțumesc Parlamentului, mulțumesc Consiliului, și mulțumesc uh, statelor membre pentru ceea ce întreprind relații bilaterale cu China. China a făcut progres în domeniul uh, drepturilor sociale și economice, dar situația generală a drepturilor omului, exact cum ați menționat și dumneavoastră, continuă să se deterioreze, mai ales în ceea ce privește drepturile politice și civile. Apărătorii drepturilor omului, avocații lor sunt în continuare arestați, libertățile fundamentale sunt încălcate. Am ascultat rapoarte recente cu privire la situația din Xinjiang, cu taberele de reeducare politică cu uigurii și alte minorități, cu supraveghere în masă, restricții de călătorie. După cum am spus, noi am ridicat aceast, aceste probleme inclusiv uh, anumite cazuri individuale pe lângă autoritățile chineze și în contactele noastre bilaterale și în dialogul cu privire la drepturile omului. Și permiteți-mi adresez uh, celelalte părți ale hemiciclului. Pentru prima dată am invitat la Consiliul pentru Afaceri Externe pe consilierul de afaceri externe, domnul Juan Yi, din China și cu mândrie am constatat că statele membre unite au uh, transmis niște mesaje ferme pe subiecte de relevanță cu privire la dialogul pentru drepturile omului. De asemenea, am pus aceste probleme și în contextul politicilor noastre antiterorism. Subliniez cât este de important pentru noi să fim coerenți, consecvenți la nivel interinstituțional în Uniunea Europeană, fiindcă se poate ca interlocutorii noștri, nu doar cei din China, și, ci și ceilalți, să se gândească că poate că doar instituțiile europene ridică aceste probleme și în rest continuă afacerile cu statele membre. Ei bine, nu, trebuie să fim consecvenți în mesajele pe care le transmitem și cred că se poate să obținem uh, progres la acest uh, nivel de unitate și consecvență. Interlocutorii noștri chinezi să vadă că este un lucru important pentru fiecare european în parte, pentru fiecare stat membru și pentru fiecare partid politic. Profit încă o dată public de această oportunitate și cer Chinei să ofere observatorilor independenți uh, accesul la Xinjiang. Încă o dată, susțin că este important să existe observatori independenți, inclusiv în numele ONU și numele Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați. Trebuie să fie exercitată libertatea religioasă, ceea ce este afectat în Tibet uh, la ora actuală. Sunt restricții și cerem autorităților chineze să permită un acces reciproc uh, jurnaliștilor în Tibet diplomaților și familiilor lor. Transmitem aceste mesaje la nivelul cel mai înalt, inclusiv săptămâna trecută la summitul nostru. Am uh, transmis aceste mesaje și în public și în privat. Am discutat situația din Xinjiang, din Tibet, cu libertatea religioasă și a credinței, cu dreptul persoanelor aparținând minorităților. Am făcut asta și la ultimul dialog pentru drepturile omului, chiar în urmă cu câteva săptămâni. De asemenea, și în contextul reformei judiciare și am pus problema și autonomiei Hong Kongului. Nu este un exercițiu ușor de fiecare dată. De multe ori dă foarte multă frustrare, dar eu cred că este cel mai bun instrument pe care îl avem pentru a ne angaja cu partenerii chinezi și pentru a spune foarte clar ce uh, ne dorim și să promovăm o schimbare a cursului în ceea ce privește drepturile omului. Cel mai bine este să ne angajăm cu uh, China într-un dialog bazat pe respect, dar dialog foarte clar. Nicio altă putere globală nu face asta acum în lume. Tendința globală pentru drepturile omului nu este deloc încurajatoare. Am discutat în acest hemiciclu în repetate rânduri și cred că este un motiv în plus pentru ca noi să nu renunțăm. Ca europeni, eu zic că nu ne permitem să uh, renunțăm, trebuie să milităm pentru drepturile omului în China într-un mod foarte clar, dar și în altundeva în lume și aștept cu nerăbdare discuțiile ulterioare pe aceste subiecte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim în alte reprezentante Mogherini. Am primit șase proiecte de rezoluție de la ECR, Vers, GUE, SND, PPE și ALDE. Această dezbatere este declarată închisă, iar votul are loc mai târziu astăzi. Următorul subiect de pe ordinea de zi, Camerun. Sunt uh, cinci autori și uh, proiecte de rezoluție. Mai întâi, domnul Tanner. Mulțumesc, domnule președinte. Reacția Camerunului la amenințările interne și externe de securitate e o e una de natură autoritară. Deci, practic, activiștii sunt uh, atacați, liderul opoziției Moris Canto și câteva sute de activiști uh, în urma unor proteste legate de alegerile din octombrie 2018, deci au fost arestați. Camto în continuare în districție a fost uh, acuzat de crime împotriva națiunii, de rebeliune. Uh, Camerunul e un partener regional important pentru a combate terorismul, mai ales organizația Boko Haram, care e activă în nord-vestul acestei țări din 2012, însă există multe îngrijorări legate de folosirea greșită a legislației antitero din 2014. Este rapoarte în legătură cu ucideri extrajudiciare a unui membru a acestei organizații teroriste, activitatea unor grupuri paramilitare, toate acestea sugerează că o serie întreagă de civili sunt țintiți și sunt în pericol. Reacția guvernului legată de protestele majorității anglofone din regiunile nord-vest, de asemenea, e o sursă majoră de îngrijorare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Tonoc. Are cuvântul acum domnul Michel Urban Crespo. Mulțumesc, domnule președinte. Forțele armate din Camerun sunt acuzate că au uh, încălcat drepturile omului la adresa populației civile. Sunt acuzați de asemenea că dețin în mod arbitrar manifestanți care au denunțat nereguli de la ultimele alegeri prezidențiale. Regiunile anglofone, acolo, Armata a ajuns să tragă din elicopter în demonstranți care erau pașnici. Zeci de oameni au fost uciși. Arme europene au fost folosite pentru execuția extrajudiciară a zeci de persoane. Există înregistrări video care arată cum militarii din Camerun au asasinat două femei și pe bebelușii acestora deoarece erau suspectate că aparțin organizației Boko Haram. Țări ca Spania vând arme Camerunului deși acest lucru e interzis de poziția comună a Consiliului din 2008. Însă nu s-a dorit să se menționeze acest lucru în textul rezoluției. UE și statele membre oferă pregătire militară și asistență logistică, echipamente militare, pregătire militară Camerunului. E o asistență care a fost suspendată de alte țări precum Statele Unite ale Americii, tocmai pentru că există aceste încălcări flagrante de drepturilor omului în Camerun. Solicităm UE să interzică asistența militară și vânzarea de arme și capete militare către Camerun. Atâta vreme cât drepturile omului sunt respectate doar pe hârtie, noi vom fi complici la aceste delicte și nu ne putem permite așa ceva. Vă mulțumesc! Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Juliana Zovco. Dragi colegi, stimată înaltă reprezentantă, domnule președinte, și în această ultimă zi a sesiunii plenare ne demonstrăm angajamentul de a lupta pentru justiție. Și astăzi discutăm situația din uh, Camerun, unde uh, forțele de securitate în continuare nu uh, încalcă drepturile cetățenilor. Mai mulți membri ai uh, partidului de opoziție, inclusiv liderul acesteia, Maurice Campto, un număr mare de uh, protestatari uh, au fost aruncați în, în închisoare. În plus, autoritățile din Camerun, în mod repetat, au îngrădit libertatea de exprimare, au uh, închis internetul, au hărțuit și arestat jurnaliști, acțiuni care contravin valorilor internaționale uh, și din uh, aceste motive, Parlamentul European trebuie să treacă la acțiune, trebuie să cerem autorităților din Camerun să elibereze imediat și necondiționat prizonierii politici și toți cetățenii care au fost arestați din motive pur politice. Trebuie să condamnăm uh, forța excesivă folo- uh, folosită de autorități Trebuie să vedem care sunt instrumentele de care dispune Uniunea Europeană. Ar trebui să profităm de influența politică adusă de programul de asistență pentru dezvoltare pentru a promova respectarea drepturilor omului în Camerun. În plus, în Uniunea Europeană ar trebui să furnizeze asistență politică, așa cum o face în alte regiuni, pentru a susține evoluția și dezvoltarea unei societăți puternice democratice în Camerun. Dragi colegi, această rezoluție uh, sprijină aceste forțe democratice din Camerun și uh, cred că merită sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Doamna Sargentini are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, în octombrie 2018 au fost alegeri în Camerun iar președintele Paul Bia a fost ales din nou. El este însă la putere din 1982 încoace. Cum e posibil așa ceva? Nu este de mirare, deci, că oamenii protestează împotriva acestui fapt și, după părerea mea, nucleul rezoluției de astăzi este acesta. Faptul că Parlamentul European spune față de acest președinte să îl lase pe mari Canto uh, să le libereze și să elibereze pe oamenii acestuia. Protestul democratic ține de orice stat. Nu trebuie ca cetățenii să fie judecați în fața unui tribunal militar, căci nu se cade așa ceva. Și nu trebuie să se caute confruntarea, nu trebuie să se caute diferențele între oameni, faptul că uh, oamenii vorbesc limbi diferite. Acest lucru trebuie să rezoneze cu Parlamentul European îndeoseb. Parlamentul European nu acordă atenție foarte des Camerunului. Este însă foarte bine că o facem acum, căci situația de acolo este în mâna președintelui și el poate să genereze schimbarea. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Are cuvântul Marie Ceșache. Vă mulțumesc, domnule președinte, înalt, doamnă înaltă reprezentantă, dragi colegi. După ultimele uh, alegeri, uh, protestele pașnice uh, au escaladat în acte uh, violente. Sute de oameni și-au pierdut uh, uh viața. Uh, activiștii au fost adunați și uh, trimiși în închisoare. Deseori, uh, legile antitero sunt uh, abuzate pentru a justifica aceste uh, acte. Au existat cazuri de tortură, de execuții extrajudiciare, de escaladare a um, actelor viol- violente și cerem forțelor de securitate din Camerun să pună capăt acestor acte disproporționate și să respecte drepturile omului uh, de care ar trebui să se bucure toate, toți cetățenii. Ar trebui să existe anchete um, pentru cazurile în care forța excesivă a fost folosită și este deosebit de important să se desfășoare uh, discuții uh, pentru a continua procesul de pace din Camerun. Vă mulțumesc! În numele grupului politic de are cuvântul domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar uh, uh, Mogherini, Mogherini stimată altă reprezentată, știm cu toții că Paul Bia e unul din dictatorii care concurează cu Robert Mugabe din uh, Zimbabwe în ceea ce privește perioada de guvernare și cu dictatorul din uh, Guinea Ecuatorială. S-a ajuns la demonstrații masive la un moment dat din cauza alegerilor și Maurice Canto, uh, liderul mișcării de renaștere din Camerun, a fost deținut, a fost torturat, e acuzat, ar putea să ajungă în fața unui tribunal militar și să fie condamnat la pedapsa cu moartea, practic, sau cu închisoarea pe viață. De aceea, în primul rând, cerem să se oprească aceste violențe, hărțuiri împotriva protestatorilor. De asemenea, solicităm să se organizeze alegeri transparente, credibile, libere, să se facă o reformă electorală și UE împreună cu Uniunea Africană și cu ONU ar trebui să exercite un rol de mediere pentru a se asigura că vor fi eliberați nu doar domnul Moris Canto și cei 200 de membrii de partid care au fost de asemenea întemnițați. Și, bineînțeles, solicităm Uniunii Europene să ia măsuri pentru a reduce nivelul de cooperare cu astfel de țară care nu are un comportament deloc democratic. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Richard Cernețchi acum de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată înaltă reprezentantă, se pune întrebarea de ce ne preocupă Camerunul. Este o țară atât de îndepărtată de Europa, dar e de bun simț să abordăm acest subiect, căci este vorba despre o țară care în trecut a fost o colonie, o colonie a unui stat european. Iată, acest stat colonial a obținut câștiguri prin colonizare sau prin activitatea de colonizare și noi oferim ajutor umanitar Camerunului. Avem dreptul de a avea pretenția ca acest stat să respecte anumite standarde pentru drepturile omului. Și cred că vocea noastră trebuie să fie clară și comună, căci doar atunci ei îi se va da ascultare, nu doar în Camerun, ci și în alte state africane care au relații sau vor să aibă relații comerciale cu noi, însă adesea uită despre drepturile omului. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Corao, EFDD. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnă Mogherini. Camerunul se confruntă cu mai multe provocări simultan. Amenințările Boko Haramului în nord, probleme cu uh, Republica Centrafricană la est, rebeliune armate ale separatiștilor din regiunea Uh, anglofonă din nord-vest. De aceea uh, suntem solidari, însă astăzi e important să spunem clar că aceste amenințări nu trebuie să ducă la o folosire disproporționată a forței cu o, o îngrădire sistematică a drepturilor fundamentale, condamnă torturile, disparițiile forțate, execuțiile extrajudiciare, Uh, săvârșite de serviciile de securitate și ceea ce asta e foarte grav. Forța publică e folosită pentru a închide vocea protestatarilor și pentru a apăra un președinte care la putere din 82 se folosește forța excesivă împotriva manifestanților, sunt închiși activiștii, jurnaliștii, sunt și ei hărțuiți, dar aceste mijloace nu pot să se justifice pentru a face fața amenințărilor importante cu care drept că se confruntă Camerunul. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului ENF, are cuvântul domnul Dominic Bilde. Doamnă. Da. C'est tout d'abord un hommage appuyé. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să le mulțumim forțelor armate cameruneze și civilor care luptă împotriva organizației Boko Haram. Camerunul trebuie să poarte această luptă și dincolo de frontierele sale, în cadrul parteneriatului transaharian și în sânul forței uh, multinaționale. Și asta, deși situația internă e foarte dificilă. Mii de refugiați din Nigeria sau um, refugiat pe teritoriul Camerunului. Da, asta e situația Camerunului, dar uh, de, e departe de ceea ce cred unii. Această țară e practic uh, un element de stabilitate într-o țară, într-o regiune atât de instabilă. Există disensiuni între anglofoni și francofoni, dar asta nu ține neapărat de niște antagonisme profunde, ci de niște interese economice. În uh, regiunile anglofone se află principale zăcăminte de hidrocarburi și gestiunea întreprinderilor publice care le controlează acolo reprezintă, bineînțeles, o miză cunoscută de toată lumea. În al doilea rând, s-au făcut uh, reforme, guvernul a făcut reforme, mă gândesc la Comisia pentru Multiculturalism și Bilingvism s-a făcut o deschidere, de asemenea în ceea ce privește Curtea Supremă, s-a permis accesul anglofonilor, s-au recrutat profesori bilingvi. În rest, societatea din Camerun e o societate plurietnică care nu poate fi definită doar din această separare în două um, comunități. Oamenii de acolo au aceleași valori, aceleași referințe culturale și își iubesc cu toții patria. Acest Camerun trebuie să-l sprijin, fără să fim părtinitori, fără să ne amestecăm și fără să avem o atitudine condescendentă. Mulțumim foarte mult. Acum are cuvântul doamna Cecil Kienge. Mulțumesc, domnule președinte. Camerunul, iată că ajunge să se înfunde în violență. De 30 de ani Polbia e la putere și acest regim începe să se zdruncine. Și cum reacționează forțele? Calcă în picioare drepturile omului. Guvernul e acuzat de fraudă electorală. Pentru a se menține la putere. Sunt arestați liderii opoziției, sunt inventate tot felul de delicte pentru a-i putea ataca. Cele două provincii anglofone sunt în stare de război. Nordul țării e practic uh, infestat de Boko Haram, iar în sud intră milițiile din Republica Centrafricană. Armata statului combate aceste miliții și forțe secesioniste din această zonă denunțăm milițiile respective, însă trebuie să încercăm de ce s-a ajuns la acest dezastru. E vorba de uh, imobilismul guvernului, gerontocrația, proasta guvernare, frauda electorală, văditoare, vădită, nepotism, tribalism. Acestea sunt originile crizei în care se află această țară și de aceea emigrează în masă tinerii din Camerun. În loc să se soluționeze criza, Iată, puterea organizează în continuare alegeri fraudulente și închide lideri onești. Vreau să-i mulțumesc doamnei Mogherini pentru munca sa într-un moment dificil, când egoismul statelor membre se vede clar, cum se vede clar prin faptul că suveraniștii și naționaliștii, iată, încep să aibă din nou putere. Eu le țin să le mulțumesc tuturor celor din personalul Parlamentului, interpreților, ușierilor, șoferilor timp uh, de câțiva ani de zile, toți m-au uh, ajutat aici. Vă mulțumesc. Acum sper ca dorințele dumneavoastră să devină realitate. Dăm cuvântul acum domnul Schaffhauser. Dragi colegi, e ultima mea intervenție în acest parlament Intervin pentru a vorbi despre o țară care mi-e dragă, unde am fost de mai mult, o țară pe care am străbătut-o. Sunt cumva fiul acestei țări. Camerunul e un mozaic etnic, lingvistic și religios foarte fragil. Paul Bia a mers prea departe în ceea ce privește procesul de centralizare și a hrănit astfel resentimentul populației anglofone din vestul țării și uh, tendințele separatiste ale musulmanilor din nord. Însă acest separatism e instrumentalizat de puteri externe. Paul Bia e la putere de 37 de ani. Însă, dragi prieteni, acești 37 ani de stabilitate sunt importanți, totuși, când ne uităm la ce s-a întâmplat în uh, vecinătatea Camerunului. Președintele Camerunului știe că nu poate monopoliza puterea până la moarte, însă e blocat într-o logică a puterii și a succesiunii. Știe că pentru interesul țării țare, un proces de tranziție democratică și de descentralizare uh, cu un plan uh, de securitate și de dezvoltare uh, reprezintă niște elemente absolut esențiale, dar trebuie să-l ajutăm, însă într-un mod discret și util. Evităm, prin urmare, să ne implicăm în acest proces Uh, trâmbițând uh, și sunând uh, și practic folosind în continuare standardele duble pe care le avem față de țările africane. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum încep procedurile CHDI. Domnul Faria este primul care va interveni. Bun. Nu este în sală. pane předsedající ta debata která zde proběhla. domnule președinte dezbaterea de astăzi a descris cu mare precizie problemele cu care se confruntă Camerunul. Ce ar putea să facă Comisia Europeană ar fi să exercite mai multă presiune asupra autorităților din uh, Camerun pentru a permite liderului opoziției uh, să participe la alegeri, să nu uh, fie închis doar pentru că a avut îndrăzneala să candideze împotriva președintelui actual. Din păcate, aceasta este situația de astăzi. Nu putem uh, vorbi despre un adevărat stat de drept în Camerun și din acest punct de vedere cred că ar trebui să facem mai multe și, doamnă comisar, cred că ar fi uh, bine dacă ați reușit să convingeți pe conducătorii Camerunului să nu pronunțe o sentință închisoare pe viață pentru opozanții politici. Vă mulțumesc, domnul Marias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Discursul meu de astăzi va fi ultimul meu discurs în această legislatură. Sper însă să ne revedem în următorul mandat, dar asta, desigur, depinde foarte tare de cetățenii eleni, de alegătorii din Grecia, în cazul meu. Sper din tot sufletul însă să mă pot întoarce și să mă aflu aici și după alegeri. Am ținut mai bine de 2500 de discursuri de-a lungul timpului în această plenară. Vreau să mulțumesc colegilor, președinției, dumneavoastră, domnule președinte, interpreților și întreg stafului Parlamentului European. Profit de ocazie pentru a spune că eu în continuare voi lupta pentru interesele legitime ale compatrioților mei greci și Cred că în această situație trebuie să susținem Camerunul, să susținem democrația în această țară africană de dragul progresului și pentru ca cetățenii să găsească răspunsurile la propriile probleme. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Și acum dau cuvântul domnului Castaldo. Președinte, oggi il Camerun... Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, acum în Camerun vedem că practic există riscul unui război civil. În ianuarie, cam 200 de persoane, printre care Maurice Canto, șeful opoziției, au fost arestate arbitrar pentru că au protestat pacific uh, după uh, nu știu câta alegere a lui Paul Bia din 82 încoace. Să, pe lângă asta, și jurnaliștii, media, mass media independentă a început să fie hărțuită. Deci e un climat de teroare în întreaga țară și pe lângă asta avem și luptele sângeroase din nord, vest și din sud, între grupurile separatiste armate și forțele statului. Civilii, studenții sunt cei care au de suferit cel mai mult. Țintele violențelor sunt uh, școlile, spitalele care sunt distruse ca protest împotriva guvernului. Cer guvernul din Camerun să elibereze imediat toți prizonierii politici și să organizeze un dialog politic pentru a soluționa pașnic această criză din regiunile anglofone. Îi mulțumesc doamnei Mogherini și cer să se facă mai mari presiuni democratice uh, pentru a apăra drepturile omului. Acordurile de acolo nu, nu trebuie trebuie să fie doar niște acorduri pe hârtie, deci trebuie să ne asigurăm că sunt respectate. Vă mulțumesc, domnul Polcea, care cuvântul. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych chtěl ocenit, že i v ten... Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Aș dori să insist asupra faptului că și în ultima zi a ședinței plenare discutăm despre apărarea drepturilor omului și mi se pare uh, extrem de important să transmitem un mesaj la unison din acest punct de vedere. Acest lucru demonstrează cât de uniți suntem pe acest uh, subiect. Când vine vorba despre situația din uh, Camerun, în mod uh, evident, omorul, torturarea, anchetarea oamenilor, organizarea unor procese inadecvate sunt inacceptabile. Sunt acțiuni la care au recurs forțele armate care reprezintă un președinte care se află la putere din 1982 și călcarea în picioare în acest uh, mod a drepturilor omului uh, nu uh, este acceptabilă pentru noi. Chiar dacă Camerun luptă împotriva organizației Boko Haram, nu putem să închidem ochii în fața acestor probleme. Domnul Kelly. Mulțumesc. Ce se întâmplă în Camerun sunt vești proaste, mai ales în ceea ce privește drepturile omului. Iar în situația opoziției, care este aruncată în închisoare fără un proces, este foarte grav, mai ales în ceea ce privește pe Maurice Canto. Este foarte clar, forțele de securitate acționează împotriva propriilor cetățeni Multe persoane au fost înlăturate din propriile case, strămutate, 30.000 de persoane au fugit înspre Nigeria. Deci, pe bună dreptate, facem presiune pe lângă autoritățile cameruneze, mai întâi pentru eliberarea lui Maurice Canto și a colegilor săi și apoi pentru a uh, instaura democrația în țară. Trebuie să existe o presă liberă, căci fără aceasta nu se poate obține mare progres. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Doamna Șoidrova are cuvântul. Coleginia, colegove... Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Această situație de urgență și rezoluția privind situația de urgență atrage atenția guvernului din Camerun că Uniunea Europeană monitorizează situația de acolo, că nu stăm de acord cu utilizarea excesivă a forței, cu limitarea drepturilor omului și cu îngrădirea posibilităților de exprimare a partidelor de opoziție. Uniunea Europeană dispune mm, de mijloace diplomatice și de alte instrumente pentru a interveni pe care ar trebui să le folosim. Mă bucură faptul că înalta reprezentantă ascultă această dezbatere și că va reacționa ca atare. Și, dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Um, timp de 5 ani, în fiecare joi, din ședințele plenare, am discutat situațiile de urgență, am cerut eliberarea prizonierilor, am cerut eliberarea persoanelor persecutate pentru opiniile lor politice, pentru apartenența unei la o minoritate etnică și aș dori să vă mulțumesc pentru toate aceste dezbateri care mie mi s-au părut a fi utile și aș dori să mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat să ne desfășurăm activitatea aici la Parlamentul European. Președinte, vă mulțumesc, doamna Șoidrova, toate cele bune la viitoarele alegeri. Domnul Șogor are acum cuvântul. Doar în urmă cu câteva săptămâni, guvernul Tibetului a spus că situația drepturilor omului nu e bună, ci foarte bună. Toate grupurile etnice apreciază și urmează partidul tibetanii se pare că niciodată nu s-au mai bucurat ca acum. mi ies pe stradă pentru a uh, lăuda guvernul sau pentru a nu se autoimola din uh, greșeală. Însă să nu uităm de asemenea că avem uh, tehnologii de inteligență artificială pentru a le ușura viața oamenilor au acces și la sistemul de învățare permanentă în centre speciale. Prin același măsuri, putem spune cu încredere că dialogul pe drepturile omului între UE și China e un instrument de succes pentru a promova drepturile omului și valorile noastre. Îmi pare rău, din probleme, din motive tehnice, nu am putut interveni la punctul anterior la, despre China, dar a fost ultimul meu discurs după 11 ani în Parlamentul European și vă mulțumesc și mă iertați că am intervenit ulterior. Vă mulțumim foarte mult. O plăcere, domnule Ceaba. Acum îi dăm cuvântul doamnei Mogherini, în alta reprezentantă. Mulțumesc, domnule președinte. De când au avut loc alegerile în ultimul octombrie în Camerun, am asistat la tensiuni în această țară, mai ales în așa zisa regiune anglofonă, cu oprimări ale protestatarilor și cu îngrădirea spațiului politic. O, personalități cheie din opoziție sunt în proces militar, sunt arestate mai bine de câteva sute de protestatari se află în arest prelungit Avocații apărării susțin că procedurile juridice cameruneze nu sunt respectate și există o interdicție de facto cu privire la marșuri și proteste ale opoziției, ceea ce este clar uh, uh, în contra Constituției cameruneze. Urmărim îndeaproape situația în mod constant. În numele tuturor celor 28 de state membre am cerut eliberarea deținuților mai ales în lipsa unor probe împotriva acestora și am cerut să se oprească violențele, încălcările drepturilor omului, discursul pe bază de ură. Insist și astăzi asupra acestui mesaj și vreau să vă mulțumesc pentru că ați pus această dezbatere importantă pe ordinea de zi în această ultimă zi a mandatului dumneavoastră, tocmai pentru a sublinia că transmitem acest mesaj la unison. În ceea ce privește regiunile anglofone din sud, vest și nord, uh, vest, Trebuie să existe un dialog pentru găsirea unei soluții durabile într-o manieră non-violentă, inclusivistă, respectând drepturile omului și statul de drept. Din păcate, atrocitățile și omorurile continuă în mod regulat. Se pare că sunt implicate forțe de securitate și forțe separatiste. Consecințele umanitare ale acestor lucruri sunt alarmante Jumătate de milion de persoane sunt strămutate intern și peste 32 de mii de refugiați din Camerun sunt registrați în Nigeria. Am cerut uh, să se calmeze situația, să existe un dialog între autorități. Urmărim în special situația celor 47 de lideri anglofoni încarcerați la ora actuală și insistăm că trebuie să existe un proces uh, liber și echitabil. Sunt mai multe atacuri uh, ale Boko Haram în nordul îndepărtat, uh, dar și în Ciad, Niger, uh, Nigeria. Știm că Boko Haram nu este o organizație invincibilă, a suferit mai multe lovituri, dar fiind dat că noi refugiați au ajuns în Nigeria, și că ei se află acum în regiunea nordului îndepărtat din Camerun, vreau să mă alătur uh, apelurilor ICNUR cum că principiul non-refoulement trebuie respectat pe de întregul. Este și motivul pentru care trebuie să continuăm sprijinul nostru umanitar ca parte a răspunsului internațional umanitar pe diferitele fronturi Considerăm că și persoanele strămutate intern și refugiații din, care vin în Nigeria și în Republica Centrafricană reprezintă un număr impresionant, cam un milion de oameni care au nevoie de ajutor. E o sarcină umanitară pe care trebuie să ne asumăm și nu putem să trecem cu vederea așa ceva când evaluăm viitorul sprijin pe care îl oferim camerunezilor. Totodată, vom continua să cerem respectarea drepturilor omului în Camerun și Vrem să existe o clarificare a situației încălcărilor drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doamnă Mogherini, v-aș ruga să rămâneți alături de noi, căci mai avem un subiect pe ordinea de zi. Am primit șase proiecte de rezoluție. ECR, SND, PP, Verzi, și ALDE, sunt grupurile care au depus aceste rezoluții. Închid această dezbatere și putem să trecem mai departe la ultima dezbatere din acest mandat, din această legislatură a Parlamentului European, subiectul fiind Brunei. Autorii rezoluției sunt cei care intervin. Mai întâi dau cuvântul doamnei Barbara Lochbiller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Brunei din uh, anul 2014 a introdus legislație bazată pe Sharia, care a intrat în vigoare în data de 3 uh, aprilie cu modificarea codului penal. Relațiile um, sex, uh, intersexual între persoane de același sex sunt pedepsite cu um, prin uh, uh, lapidare. Copiii de la șapte ani uh, sunt considerați a fi adulți și pot fi pedepsiți șeful um, statului Brunei, uh, sul, sultanul, trebuie să uh, retragă această lege care se bazează pe șaria, pentru că ea contravine, uh, în mod evident, normelor interna- internaționale în același timp, indiferent de uh, și ar trebui să fie garantată egalitatea tuturor persoanelor, persoanelor indiferent de sex. Din 1975 există în Brunei de facto un moratoriu privind uh, pedepsa cu uh, moartea, un moratoriu care ar trebui să continue. Doar dacă Bruneiul va alinia uh, legislația bazată pe șaria dreptului internațional, Uniunea Europeană ar putea să reflecteze la posibilitatea continuării uh, relațiilor uh, bilaterale uh, cu Brunei. Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că drepturile omului și mai ales drepturile celor care fac parte din comunitatea LGBTIQ să fie discutate cu ocazia viitorului summit EU statele ASEAN. Vă mulțumesc, domnul Tanok. Mulțumesc. Introducerea unui cod penal revizuit în aprilie e regretabil. Noul cod lărgește seria de infracțiuni care pot fi pedepsite cu moartea, cum ar fi uh, acte sexuale consensuale între homosexuali, acte sexuale extraconjugale sau insultarea sau defăimarea profetului Mohamed. Toate acestea au început uh, în 2014 pentru ca um, uh, treptat, treptat să se introducă șaria. Amputarea, de asemenea, Um, membrelor poate fi o pedeapsă. Um, comunitatea LGBTIQ va fi în mare pericol. O, un astfel de sistem penal atât de aspru nu și are locul în lumea modernă. Brunei nu își respectă angajamentele luate în ceea ce privește drepturile omului la nivel internațional. E o țară din Commonwealth și pentru mine ca britanic e foarte îngrijorător ce se întâmplă. Din păcate va fi probabil ultimul meu uh, discurs ca eurodeputat britanic după 25 ani. A fost o mare onoare și plăcere să pot să slujesc în acest for și vă mulțumesc tuturor. Mulțumim foarte mult. Dragă Charles. Doamna Björk. Eh, Mulțumesc foarte mult. Legislația din Brunei care discriminează persoanele LGBTQ și alte persoane și care introduce pedepsa capitală, tortura și așa mai departe, este foarte problematică. Este groaznic ce se întâmplă, dar și în această instituție lucrurile stau în felul următor. Există foarte multă ură și foarte multe amenințări la adresa drepturilor unor persoane, adică adesea aceste exprimări, aceste mesaje sunt împotriva homosexualilor. Nu și-au locul aceste mesaje nici aici, nici în Brunei. Și trebuie să fim înțelepți să acționăm în consecință, să boicotăm tot uh, ceea ce are de-a face cu Bruneiul, hotelurile, zborurile, cazările, vacanțele. Acești oameni trebuie trași la răspundere. Este o amenințare globală. Să nu uităm că și în Columbia au existat asemenea amenințări. Dar amenințările veneau mai degrabă de partea creștină. Și au participat și cetățeni suedezi. Deci, mai întâi să facem ordine la noi în ogradă, să ne asigurăm că nu este îngrădit dreptul nimănui, nici în Rune, nici în Europa. Mulțumesc foarte mult, are cuvântul domnul Corao. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnă înalt reprezentant. În primul rând, ar vrea să spun că probabil e ultimul punct de pe ordinea de zi din acest mandat parlamentar. De aceea le mulțumesc tuturor colegilor prezenți pentru munca pe care am desfășurat în acești ani în legătură cu drepturile omului. Am reamintit cât de important e ca drepturile omului să fie în centrul negocierilor comerciale cu restul lumii. Încheiem cu situația din Brunei. E una din uh, <laughs> cazurile cele mai uh, dificile. Un sultanat, unde sultanul poate avea cinci soții, poate să-și uh, cheme prostituate oricând vrea el, asta am aflat din uh, ziare, dar care, iată, vrea să pedepsească cu moartea relații sexuale între adulți sau uh, să lapideze oamenii sau să le amputeze mâinile. Eu mă bucur că s-au uh, suspendat negocierile cu această țară unde se fac astfel de încălcări și atâta vreme când nu sunt respectate drepturile omului, sper să nu se rea aceste negocieri comerciale. Acestea fiind spune, sper că în următorul mandat drepturile omului să fie un subiect pe care să punem și mai mult accentul, să obținem rezultate și mai bune decât cele pe care le-am obținut în timpul acestui mandat. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumim, doamna Post. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Trecem printr-o criză. Întreaga lume uh, se află într-o criză. Ne confruntăm cu criza climatică. Există um, apoi forțele um, ultraconservatoare care colaborează tot mai strâns peste tot în lume. Ne confruntăm și cu o criză când vine vorba de drepturile femeilor, de drepturile uh, celor care fac parte în comunitatea LGBTI, criza drepturilor om, omului care sunt uh, atacate peste tot în uh, Europa și nu numai. Naționalismul uh, care a reapărut este o amenințare și pentru Europa și mă adresez celor prezenți la galerie care au ocazia să uh, uh, își, să se ridice, să, ne, să își apere propriile valori cu ocazia alegerilor uh, europene care urmează. În ceea ce privește Brunei și noul cod penal bazat pe șaria, acesta este unul crid, inuman și degradant. Uh, vizează toate grupurile vulnerabile de persoane, uh, femeile, copiii, uh, persoanele LGBTI care sunt deprivate de drepturile omului. Noul codul penal prevede că copiii de la șapte ani pot fi pedepsiți prin biciuire. Um, relațiile sexuale consensuale între persoane de același sex pot fi pedepsite prin uh, moarte sau moarte prin uh, delapidare. Nu este o crimă să fii homosexual sau să ai un avort și cer uh, sfârșitul imediat al acestui nou cod penal bazat pe șaria. Vă mulțumesc! Domnul Jdahovski are cuvântul. Mulțumesc. Stimată înaltă reprezentantă Mogherini, eu unul mă alătur acelor voci care au adresat uh, mulțumiri tut, nouă tuturor celor care au muncit în ultimii cinci ani pe acest tip de urgențe. Adesea, ne întrebăm ce ar putea face un eurodeputat, ce ar putea face Parlamentul European. Mulțumită urgențelor pe care le-am tratat uh, în plenară, mulțumită rezoluțiilor noastre, iată că am reușit să fie eliberat un prizonier, am reușit să schimbăm un regim dintr-un anumit stat. Cred că putem să dăm exemple specifice, exemple bune a ceea ce s-a întâmplat. Chiar recent am criticat uh, situația din Maldive la urgențele noastre și iată că dintr-o dată, în septembrie 2018, am văzut o schimbare clară, iar liderul opoziției a câștigat. Liderul acela care a fost susținut puternic de noi, eurodeputații. Cred, prin urmare, că forța mesajelor noastre va schimba și situația din Brunei. Eu, unul, am criticat toate statele care încearcă să introducă legea Sharia. An de zile am făcut asta, mai ales pentru că legea Sharia nu are nimic de a face cu democrația modernă, nimic de a face cu pluralismul. Sunt vizate multe grupuri, grupuri uh, religioase, minoritățile. E vorba de oameni care pur și simplu au o altă credință și din acest motiv nu sunt respectate, ci din potrivă pedepsite. Pentru simplul fapt că și-ar dori să-și exercite credința. Prin urmare, la ultima sesiune plenară, fac un apel către noi toți să luptăm pentru democrație și libertate, căci are cea mai mare valoare pentru noi toți, noi europenii. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Șache. Mulțumesc, doamnă înalt reprezentant, dragi colegi. Urmă cu 10 ani mi-am ținut prima intervenție din plenară și am vorbit despre încălcarea drepturilor omului în Iran. De aceea e cumva binevenit că ultima mea intervenție din nou cere leadership european pentru a apăra drepturile omului. Dacă nu o facem noi, cine o va face? noua lege șaria introdusă în Brunei atât de extrem încât încalcă drepturile reproductive, sexuale, dreptul la expresie, dar mai ales drepturile categoriei de persoane LGBTI lapidare până la moarte în 2019 e ceva ce ține de barbarie. Deci cerem niște sancțiuni de tip Magnitsky la adresa unor indivizi specifici și deja vedem că presiunile noastre dau rezultate. Doamnă Mogherine, dragi colegi, vă rog să facem tot posibilul în continuare pentru a construi o Uniune Europeană mai puternică care să pună pe primul loc drepturile omului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Am ascultat intervențiile celor șapte autori ai rezoluției. Acum, în numele grupului SND, dau cuvântul doamnei Nina Gil. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentantă. Nimeni nu ar trebui să se confrunte cu persecutare sau cu discriminare datorită cine sunt și pe cine iubesc. Însă, după cum am auzit, acest lucru se întâmplă în Brunei din data de 3 aprilie data în care se aplică dreptul șaria, inclusiv de lapidare, uh, pedepsa cu moartea. Aceste legi nu au apărut în urma unei uh, cereri din partea opiniei publice, ci datorită crizei prin care trece uh, regimul care a introdus aceste măsuri pentru a uh, atrage atenția opiniei publice asupra acestei crize. Drept urmare, este foarte important ca Uniunea Europeană să condamne aceste practici barbare, să introducă uh, o interdicție de călătorit în Uniunea Europeană asupra membrilor regimului de la putere. Aceste măsuri uh, draconice nu trebuie să fie puse în aplicare, însă acest lucru nu este posibil decât dacă va exista o condamnare din partea comunității internaționale și dacă se va purta un dialog politic. Doamnă înaltă reprezentantă, ar trebui să trecem la acțiune în aceste situații de urgență și s-ar putea să fie ultimul meu uh, discurs în Parlamentul European și permiteți-mi să mulțumesc tuturor pentru cooperarea pe care am avut-o până acum. Vă mulțumesc. În numele ECR are cuvântul domnul Demesmacher. Astăzi, pe bună dreptate, ne exprimăm uh, lipsa de satisfacție față de legislația din Brunei. Faptul că există lapidare, lovituri de bici ca pedepse, uh, amputarea membrelor, acestea sunt uh, din arsenalul regului mediu în ceea ce privește pedepsirea comportamentului nepotrivit. Statele răspund de propriile reguli, dar aceste reguli trebuie să se bazeze pe niște principii de universalitate a drepturilor omului și uh, trebuie să nu existe un tratament uh, uh, inuman, nici martirizare. Respectul față de contextul național nu, exist, nu este o scuză, mai ales în ceea ce este dreptul femeilor, copiilor, comunității LGBTI. Sunt drepturi care sunt fundamental rănite acum. Uh, Dragi colegi, doamnă comisar, este ultima mea intervenție din această legislatură și haideți să nu uităm că niciodată drepturile omului nu sunt dobândite pe deplin și doar presiunea politică poate schimba ceva pe termen lung în momentul în care încălcările drepturilor omului sunt grave, precum în Brunei. Parlamentul European face astăzi ceva, Comisia SAE și statele membre trebuie și ele să facă presiuni în așa fel încât această legislație draconică contestată să fie înlăturată. Brunei poate să fie un stat într-adevăr bogat, dar în opinia mea, este o țară foarte săracă din punct de vedere moral, ceea ce este inacceptabil. Mulțumim foarte mult. Domnul Castaldo. Cari colegi, non... Dragi colegi, nu e vorba de o schimbare de persoană. Sultanul Brunei, omul cel mai bogat din lume, timp de ani de zile, care a fost uh, și pe prima pagina ziarilor din cauza exceselor, a anunțat intenția de a introduce un nou cod penal în aprilie bazat pe șaria. Intrarea în vigoare a ultimelor uh, dispoziții a avut loc pe 3 aprilie. De atunci încolo, raporturile homosexuale sau relații sexuale uh, extraconjugale pot fi pedepsite cu moartea, lapidarea. Și străinii sunt vizați de acest cod penal, dar și minorii. Dacă acest cod penal ar trebui să fie aplicat fără o disparitate a tratamentului, întreaga familie regală, chiar și sultanul ar trebui pedepsit. Dragi colegi, în secolul 21 nu există, nu e posibil să existe astfel de legi și profit de faptul că e ultimul discurs al mandatului și uh, închei cum am început. Lupt pentru consolidarea drepturilor omului și vă mulțumesc tuturor pentru lupta dumneavoastră, pentru forța cu care am apărat aceste valori care trebuie să facă din Uniunea Europeană uh, Uh, o entitate măreață la nivel internațional. Sper să fiu și eu din nou ales, să ne întâlnim din nou aici și să ne ocupăm. Dacă nu, ce alții să se ocupe de asta, pentru că astfel cu toții să spunem cu glas tare că acțiunile noastre legate de acțiunile externe trebuie să fie coerente față de valorile noastre. Trebuie să fim un far în ceea ce privește drepturile și apărarea drepturilor celor mai slabi. Întotdeauna aceasta trebuie să fie ambiția noastră. Vă mulțumesc și mult succes la alegeri tuturor colegilor. Vă mulțumim, spune președintele. A fost un mesaj excelent, s ați depășit puțin timpul alocat. Sper să nu faceți asta în general. Domnul Colombie. În Brunei, Kamal Mortel, aplicarea recentă a șariei. Pedepsa cu moartea pentru homosexualitatea între bărbați, pentru femei 40 de lovituri cu biciu. Iată, un tratament diferențiat în funcție de sex. E ridicol. Șaria asta e, de fapt. Dacă ești insult, dacă insulti profetul, poți fi pedepsit cu moartea. La câțiva metri de aici, CEDO, din care faceți parte, a dat o sentință împotriva Austriei și în mod scandalos uh, refuză orice drept de a critica islamul. Atâta timp cât CEDO va da dovadă de astfel de toleranță în, pro, în um, favoarea islamului radical, noi nu putem să combatem regimuri odioase ca cel din Brunei. Uh, Iată, slăbiciune și ipocrizie, acestea sunt răsăturile acestei instituții. Lăsați libertatea de a gândi și de a exercita munca noastră și haideți să nu ne spălăm noi conștiința doar așa. E ultima mea intervenție și bineînțeles vreau să le mulțumesc tuturor pentru munca efectuată aici și vreau să le urez noroc urmașilor mei pentru o alianță europeană a popoarelor libere și a națiunilor suverane. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Acum doamna Valenciano are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii mei au definit foarte bine ce înseamnă cruzimea care se va impune din ce în ce mai mult în Brunei. Brunei e un exemplu extrem, însă e un, încă un exemplu uh, Uh, al faptului că în multe țări din lume drepturile omului dau înapoi și iată că această teorie de relativizare a valorii universale a drepturilor omului deci prinde în ce în ce mai mult teren și asta e foarte grav. E și ultima mea intervenție în acest plen și aș dori să las un mesaj în numele tuturor oamenilor care în locurile cele mai dificile din lume se luptă pentru demnitate, pentru viață, pentru libertate. Sper că acest Parlament European să nu uite niciodată aceste persoane care sunt îndepărtate, sunt departe de noi, însă reprezintă valorile pe care și noi le apărăm aici. Uneori suntem puțini la dezbatere despre drepturile omului. Sper să fie din ce în ce mai mulți eurodeputați care să se alăture acestui efort de apărare a drepturilor omului atunci când ne ridicăm în acest emiciclu luxos, să nu uităm închisorile, să nu uităm pe refugiații care se neacă în mare, să nu uităm femeile care se luptă pentru drepturile lor, să nu uităm pe homosexuali care sunt masacrați în multe țări și să nu uităm pe ce valori s-a fundat Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Vă mulțumim foarte mult, draga Elena pentru această ultimă intervenție în timpul acestui mandat. Acum trecem la procedura cash DI. Domnul Faria. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Mogherini, aceasta este și ultima mea intervenție în Parlamentul European și aș dori să vă mulțumesc pentru angajamentul de care ați dat dovadă uh, în ceea ce privește aceste situații de urgență și de nerespectarea drepturilor omului. Noul prin schimbarea codului penal în uh, Brunei se încearcă uh, înăsprirea măs- măsurilor în vigoare și este vorba de măsuri îndreptate împotriva poporului din Brunei. Este, sunt, pede, sunt pedepsite drastic uh, cazurile de relații extraconjugale sau de relații uh, sexuale homosexuale și noi, doamna Mogherini, cred că trebuie să spunem cu toată claritatea nu acceptăm aceste măsuri, că nu putem uh, continua relațiile de parteneria cu Brunei atâta vreme cât această situație inacceptabilă continuă. mulțumesc, doamna Julie Ward. Uh, thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Când am fost uh, aleasă în 2014, am decis să fiu vocea oamenilor care nu au o voce. Iată-mă din nou utilizând această minunată platformă pentru a milita pentru drepturile omului în plan global. M-a șocat să aflu că sultanul Bruneiului a decis să impună pedeapsa cu moartea pentru homosexualitate și relații extraconjugale. Pedeapsa cu moartea este mereu inacceptabilă și trebuie să luptăm împotriva acesteia, indiferent de circumstanțe. Situația aceasta însă este deosebit de gravă pentru că este antifemei și este uh, împotriva diferențelor sexuale. Oamenii practic n-au voie voie să fie cine sunt ei și să iubească pe cine vor ei. Când discutăm despre homofobie și sexism aici în Europa, să nu uităm că fiecare discriminare activă, chiar dacă pare minoră, contribuie la un climat global al urii și asta duce la moartea a mulți oameni, fie prin acte de violență sau fie la mâna statului. În Uniunea Europeană și pretutindeni trebuie să luptăm împotriva acestor forme de discriminare pe bază de gen și orientare sexuală și fac un apel către înalta reprezentantă să folosească toate canalele diplomatice, să ia legătura cu autoritățile din Brunei pentru a retrage aceste noi legi medievale. Trebuie ca pedeapsa capitală să nu mai fie aplicată nici în Brunei, nici în alt stat din lume. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, are cuvântul Ana Miranda. Mulțumesc, domnule președinte o parte din activitatea mea din Parlamentul European a avut de-a face cu apărarea drepturilor omului, a persoanelor care nu au un glas aici în Europa. Îi mulțumesc doamnei Mogherini pentru angajamentele sale în ceea ce privește apărarea drepturilor omului. Apărate drepturile omului. Trebuie să combatem introducerea pedepsei cu moartea și să combatem discriminarea peste tot, inclusiv în Uniunea Europeană. Situația dificilă a Bruneiului, unde homosexualii sunt uh, într-o situație atât dificilă, uh, ne face să intervenim fac parte din grupul interparlamentar uh, LGTBI și mă mândresc cu asta, deoarece trebuie să apărăm aceste persoane peste tot. E răspunderea noastră. Trebuie să apărăm drepturile omului peste tot, să apărăm libertatea, respectarea și demnitatea oricărei ființe umane. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, eforturile de apărare a drepturilor omului. E ultima mea intervenție din acest uh, mandat, însă sper că uh, mă voi întoarce. Mă voi întoarce, de fapt. Domnul Soșnierț. A więc znowu to samo, znowu mm, garstka posłów na pustej sali groźnie De fiecare dată se întâmplă același lucru. Câțiva oameni într-o sală destul de goală țin lecții despre ce ar trebui să facă uh, restul lumii și ce am obținut prin aceste rezoluții. Nu am obținut nimic. Cred, chiar credeți că aceste rezoluții sunt uh, citite? Ce ați uh, face dacă ar, uh, ați primi un mesaj din partea sultanului din uh, Brunei? Dacă uh, sultanul din Brunei v-ar spune că nu aveți voie să îi ucideți pe cei pe bebelușii care încă nu s-au născut. Ați ignora un asemenea uh, mesaj. Și noi am tot discutat despre Libia, despre Brunei, dăm tuturor lecții și dacă ar fi să facem o listă neagră, privind uh, toate problemele pe care le-am listat, cred că doar câteva state europene nu s-ar regăsi pe uh, lista respectivelor uh, respectivă. Președintele, mulțumesc. Am, aș dori să vă spun că uh, sultanul din Brunei a trimis ieri o scrisoare Parlamentului European încercând să explice care sunt motivele acestei modificări legislative. Domnul Kelly. Mulțumesc. Da, discutăm despre modificarea codului penal. E vorba de o cruzime de tratamente degradante la adresa oamenilor. E clar că sultanatul Brunei știe că aceste mm, pedepse sunt uh, interzise de Convenția împotriva torturii a ONU. Homosexualitatea e pasibilă acum cu pedepsa capitală prin lapidare. E o practică sălbatică, din păcate, care, iată, încă s-a tot menținut. Mă gândesc la Irlanda. În 2015 am fost prima țară din lume care, prin vot popular, prin referendum, a legalizat căsătorile între homosexuali. Da, lumea actuală are fațete diferite. Trebuie să mergem înainte și să nu dăm înapoi. Drepturile omului de bază trebuie respectate. Solicit autorităților din Brunei să abroge acest cod penal modificat și să asigure că legislația sa respectă standardele internaționale. Trebuie respectate drepturile tuturor cetățenilor. Trebuie dezincriminată homosexualitatea și sper ca toate țările din lume să înțeleagă acest mesaj pe care noi îl transmitem astăzi sultanatului Brunei. Vă mulțumesc, domnul Polceac. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. Schimbarea codului penal din Brunei este o mișcare înspre extremă. Tortură și cruzime față de oameni în contra convențiilor ONU. Aceste pedepsii draconice cu amputarea membrelor, cu uh, lapidare pentru relații extraconjugale sau pentru relații homosexuale, este un lucru inimaginabil în secolul 21. Aceste schimbări sunt implementate de Sultanatul Brunei, partenerul nostru. Nu știu sigur ce spune sultanul în scrisoarea pe care ați menționat-o, domnule vicepreședinte, dar cred că sultanul ar trebui să își rezolve propriul uh, necaz, pentru că mm, dacă trimite această scrisoare după toate orgiile pe care am citit că le organizează, e grav. Este foarte important ca în discuțiile ASEAN să punem această problemă, pentru că drepturile omului sunt unele care ne reprezintă pe noi, pe Parlamentul European. Mă bucură că discutăm despre ele, pentru că nu noi, cine? Mulțumesc foarte mult. Domnul Poșpișil. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já jsem na chtěl reagovat na Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doream să reacționez la cele spuse de colegul nostru din Polonia, care a pus sub semnul întrebării utilitatea acestor dezbateri. Eu provin din Cehoslovacia, au fost țară comunistă și dizidenții care luptau împotriva regimului comunist atunci mi-au spus că cât de mult apreciau Uh, sprijinul de care se bucurau uh, prin declarațiile făcute în Occident. Deci, vă rog, nu pune sub semnul, întrebarea, sub semnul întrebării utilitatea acestor dezbateri. Drepturile omului au un caracter uh, universal și are rost să apărăm drepturile dizidenților din alte state. După cum am spus, dizidenții cehi se bucurau că politicienii din Occident se pronunțau în sprijinul lor și chiar și acum își aduc Uh, aminte de declarațiile fostului președinte al Franței, François Mitterrand. Deci este important să discutăm despre aceste situații de urgență. Mulțumesc că această intervenție încheie ultima intervenție în, această, în acest mandat în uh, contextul intervențiilor spontane și dau acum cuvântul doamnei Mogherini. April, Mulțumesc. Pe 3 aprilie Bruneiul a implementat uh, modificările la codul penal. Se preved pedepse cum ar fi amputarea, piciuirea în public, moartea prin lapidare, pedepse care nu și-au rostul în lumea de astăzi. De asemenea, se extinde sfera de aplicare pentru aplicarea pedepsei capitale și știți care este principiul nostru. Avem o poziție foarte clară împotriva pedepsei cu moartea oriunde în lume. Credem că nu există nicio justificare pentru astfel de pedepse. Nicio infracțiune nu justifică o amputare sau tortură, să nu mai uităm pedepsa cu moartea. Și, ceea ce e sigur, nicio persoană nu ar trebui pedepsită pentru că iubește pe cineva. Asta nu are cum să fie un delict, niciodată, niciunde. Aceste pedepse, dacă s-ar aplica, ar fi o încălcare a multor angajamente internaționale la care a subscris uh, sultanatul Brunei. Aceste pedepse sunt interzise de Convenția împotriva torturii și tratamentelor degradate semnată de această țară în 2015. De asemenea, contravin uh, declarației ASEAN din 2015 cu privire la drepturile omului și sunt și o încălcare a obligațiilor acestei țări care e uh, semnatară și parte la Convenția pentru protecția copilului și uh, Convenția împotriva discriminării la adresa femeilor. În ziua în care s-a anunțat această modificare, am reacționat împreună cu mulți dintre partenerii noștri internaționali, cu, începând cu um, doamna Michelle Bachelet, înalta comisară ONU pentru drepturile omului. Sperăm ca Sultanatul Brunei să uh, uh, nu introducă această modificare și să aibă o legislație care să respecte toate uh, uh, um, obligațiunile internaționale care a surprins. Această dezbatere e o ocazie unică pentru a spune că noi ne așteptăm ca Bruneiul să mențină moratoriul cu privire la aplicarea pedepsei cu moartea. De ani de zile am urmărit ce se întâmplă. Nu doar acum două, câteva săptămâni am început să ne îngrijorăm. Când s-a adoptat codul penal în 2015, am suspendat negocierile uh, pentru un parteneriat de cooperare cu Brunei. Uh, de atunci, de fiecare dată când ne-am întâlnit cu autoritățile din această țară, am ridicat în discuție această problemă, am făcut-o și raportul anual cu privire la democrația și drepturile omului din această țară. Acum trebuie să împiedicăm aplicarea unor astfel de pedepse. Pentru asta, în primul rând, vom continua să facem presiuni bilaterale la adresa autorităților, atât direct cât și indirect prin uh, intermediul țărilor membre care sunt prezente în Brunei. Avem un uh, reprezentant special pentru drepturile omului care se va ocupa de acest aspect. De asemenea, ne vom implica de asemenea în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului de la ONU, în cadrul uh, revizuirii uh, anuale și vom ridica în discuție această problemă și cu partenerii noștri ASEAN dat fiind că e o încălcare a angajamentelor luate de Brunei în cadrul ASEAN și voi avea personal posibilitatea de a face acest lucru la următoarea reuniune anuală UE-ASEAN, care va avea loc în luna august. Interzicerea tratamentelor degradante nu ține doar de valorile europene. Țin să subliniez acest lucru pe care l-a spus mulți dintre dumneavoastră. Sunt niște valori universale la care țin oamenii de toate credințele și din toate colțurile lumii Nici o autoritate, o țară nu poate să abuzeze de aceste lucruri. Niciun stat nu poate să-i priveze pe cetățeni de acest lucru. E vorba de demnitatea fiecărui și noi, Uniunea Europeană, vom face tot posibilul pentru ca această demnitate să fie respectată peste tot în lume, începând cu Uniunea Europeană. Dat fiind că e ultima dezbatere a acestui mandat, aș vrea să poate vă voi spune câteva cuvinte ulterior, însă acum vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ce am făcut împreună în legătură cu drepturile omului. Am apreciat foarte mult colaborarea cu dumneavoastră, a fost foarte util pentru activitatea diplomatică a Uniunii Europene în uh, întreaga lume și sper ca în următorul mandat să existe și mai mulți eurodeputați care să se implice în promovarea și apărarea drepturilor omului atât în Uniunea Europeană cât și peste tot în lume. Vă mulțumesc foarte mult! Zic? Vă mulțumesc foarte mult! în înalt reprezentant. Cred că aplauzele sunt o dovadă a modului în care uh, suntem recunoscători pentru munca dumneavoastră. Ce deci avem șapte proiecte de rezoluție pentru acest punct. ECR, REGU, EVERZI, FDD, SND, PPE-ul și ALDE. Încheiem aici dezbaterea. Votul va avea loc astăzi, puțin mai târziu. Profit de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor colaboratorilor noștri. Vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat să conduc sesiunea plenară. Colegilor care se prezintă la alegeri le urez uh, mult succes, celorlalți care nu se prezintă vă le urez uh, mult succes în viața lor personală. Încă o dată, le mulțumesc colaboratorilor de la stânga mea, de la dreapta, le mulțumesc interpreților, spune cu amabilitate președintele. Aș vrea să vă urez și un Paște fericit tuturor și sesiunea se suspendă până la ora 12. de president. Reluăm ședința. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, dragi colegi, wir sind zutiefst bestürzt. Suntem profund marcați de oribilul accident de autocar de pe insula Madeira. Ieri au murit cel puțin 29 de persoane în acest tragic accident și sunt numeroși alți răniți. Toată compasiunea aparținătorilor și prietenilor victimelor acestei tragedii și în numele acestei instituții vreau să mă adresez uh, forțelor de ordine pentru operațiunea de salvare și haideți să ținem un moment de reculegere. Vă mulțumesc! Dau cuvântul acum eurodeputatului Faria. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Chiar țineam să intervin acum, la începutul sesiunii de vot, căci voiam să menționez tocmai tragedia asupra căreia ne-a atras atenția domnul președinte. 29 de victime și-au pierdut viața. A fost vorba despre un autocar care s-a prăbușit, un autocar cu turiști germani. Și s-a întâmplat într-o curbă foarte strânsă, este însă unul dintre cele mai groaznice accidente care s-au petrecut vreodată în Madeira. Au existat morți, au existat răniți și prin urmare, trebuie să transmitem condoleanțe familiilor și, da, într-adevăr, am ținut momentul de recuregere, ceea ce a fost foarte bine. Mulțumim foarte mult, domnule Faria. Revin uh, asupra regulamentului procedură, domnule Cavada. Îngăduiți-mi un moment. În cadrul unei anchete mi-a fost, a fost cerut uh, ridicarea imunității doamnei Marie Cristin Ornotu și se va analiza situația aceasta la Comisia Jurii. În ceea ce privește retragerea doamnei Linda McEvan, Parlamentul, potrivit regulamentului de procedură, constată că locul acesta este vacant începând cu data de 19 aprilie 2019 și informează în consecință autoritățile naționale competente. Doamnelor și domnilor, dau acum cuvântul doamnei vicepreședinte și înalte reprezentante pentru acțiunile externe și politica de securitate, doamna Mogherini. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că este un ritual că nu este un ritual de a lua cuvântul înainte de sesiunea de vot, însă fiind uh, ultima ocazie din acest mandat, vreau să exprim în numele meu personal, numele Comisiei și numele Consiliului, cu siguranță, să vă exprim recunoștința pentru fiecare dintre dumneavoastră din toate grupurile politice pentru această colaborare excelentă timp de 5 ani. Am reușit să demonstrăm că instituțiile Uniunii Europene pot colabora uh, Uh, respectând autonomia fiecărei instituții, respectând uh, punctele de vedere politice. Țin să le mulțumesc uh, cu precădere tuturor celor care ați colaborat direct cu mine în acești 5 ani în chestiuni ce țin de drepturile omului, de politica externă și de apărare și vă urez uh, toate cele bune fiecăruia dintre dumneavoastră, fie pentru următorul mandat, fie pentru viața dumneavoastră personală, indiferent de ce veți face pe viitor. Sunt sigur, sigură că dumneavoastră veți purta în inimile dumneavoastră standardul Uniunii Europene și în ceea ce mă privește mai avem câteva luni de mandat, vom încerca să clădim ceva pe baza rezultatelor obținute în acești 5 ani și aștept cu nerăbdare să colaborați și cu noi membrii ai Parlamentului European imediat imediat ce Parlamentul își va reîncepe activitatea în luna iulie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar Mogherini. Cred că în numele întregii instituții pot să vă mulțumesc pentru muncă și vă întorc dorințele. Cum ați spus și dumneavoastră, este ultima sesiune plenară astăzi în acest mandat. Sunt mai mulți colegi care țin să intervină, ceea ce nu cred că este mereu compatibil cu regulamentul de procedură. Haideți să încercăm așadar împreună să ordonăm lucrurile. Întâi, vreau să vă spun că s-au anunțat doi colegi cu o solicitare, le dau cuvântul lor și atât. Mai întâi, doamna Costa. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte subcintă. Vreau să vă spun că astăzi este ziua următoare pentru site-urile UNESCO Vreau să ne gândim cu toții la Catedrala Notre-Dame și la bogăția patrimoniului european. Reamintesc că datorită Parlamentului European avem un an dedicat patrimoniului. Peste 30.000 de cetățeni s-au uh, implicat în organizarea acestor evenimente. Vă reamintesc că noi ca Parlament am am uh, um, încercat să finanțăm toate programele culturale, avem o agendă europeană pentru cultură, deci avem o moștenire importantă în acest sens și țin să le mulțumesc tuturor colegilor care m-au ajutat și au colaborat cu mine în acești 10 ani. Sunt mândră de faptul că politica culturală și educativă a Uniunii Europene, iată, a luat o altă direcție datorită implicației Parlamentului European. Mulțumesc și colaborări și Comisiei Europene pentru colaborare. Mulțumim foarte mult, doamnă Costa. Doamna Grostet. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, vă mulțumesc dumneavoastră, celor care sunteți uh, foarte numeroși astăzi, care purtați simbolul narcisei galbene. E vorba de aniversarea îngrozitoare a um, ghetoului de la Varșovia care s-a rebelat. Mii de persoane poartă această floare persoane din toate țările care spun niciodată nu mai vrem să se întâmple ce s-a întâmplat. E ultima zi din sesiunea acestui mandat și această narcisă ne reamintește care e scopul principal al acestei uniuni, pacea și respectarea demnității oamenilor. Vă urez tuturor să uh, sprijiniți în continuare aceste eforturi peste tot pe viitor. Vă mulțumesc! Da, și acum o întrebare dacă sunt intervenții care într-adevăr sunt pe regulamentul de procedură, deci chiar pe regulamentul de procedură. Nu este cazul. s a anunțat, s-a anunțat domnul Cavada. Dau cuvântul. Vă dau cuvântul, domnule Cavada. Merci, cher. Mulțumesc, dragă Rainer, mulțumesc voi fi foarte succint, deoarece știu că nimeni nu dorește să ne lungim. Nu prea am luat cuvântul în acești 15 ani. Eu le-am, permis, le-am promis uh, alegătorilor francezi să mă străduiesc și să fac tot posibilul și sper că am uh, reușit. Am avut trei mandate. Este al treilea mandat care se încheie acum. Vă salut pe toți și, domnule președinte, și dumneavoastră sunteți vizat, sunteți uh, vecin al Franței. Vă spun un lucru foarte simplu. Europa va trăi, Europa va supraviețui. În ciuda celor care vor ca țările noastre să se închidă în spatele frontierelor, deoarece uh, Român... Uh, Europa e Europa ungurului Joel Brandt care a salvat zeci de uh, evrei, Europa ghetoului de la Varșovia care s-a răzvrătit. Uh, E Europa celor care au eliberat uh, Europa de comunism. E Europa lui Helmut Kohl, a lui Schmein, slovacul care a salvat vieți omenești în timpul războiului. E Europa lui Václav Havel și a prietenei mele Simon Veil. Dragi colegi, vă mulțumesc. Mi-ați învățat să devin un cetățean mai bun. Chiar cei care s-au opus muncii mele, până la urmă, mi-au oferit ceva de învățat. Vă mulțumesc din suflet tuturor și să știți că plec de aici cu modestia și cu tăria muncii efectuate de fiecare dintre noi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Peterle. Dear, dear colleagues, uh, these are our... Dragi uh, colegi, urmează să luăm ultimele decizii din acest mandat legislativ și aș dori să vă mulțumesc pentru 5 ani de unitate în diversitate. A fost uh, responsabilitatea noastră de a păstra un, unitatea Europei. Haideți să reconstruim uh, Catedrala Notre Dame și Paște fericit! Mulțumim foarte mult colegului Peterle și trecem la voturi. Intervenție fără microfon din sală. Deci mai întâi China. Avem uh, un uh, amendament oral din partea doamnei Șoidrova. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, amendamentul nostru oral de la considerentul A E vorba de respectarea interna- legislației internaționale și a standardelor cu privire la drepturile omului în propria dezvoltare a Chinei. Mulțumesc pentru sprijin. Dacă sunt obiecții față de acest amendament oral? Nu. Deci votăm acum rezoluția în ansamblul ei, așa cum a fost amendată oral. Vot uh, cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. se adoptă. Camerun, avem uh, o propunere de rezoluție din partea 7 grupului, amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Rezoluția s-a deschis, ba nu, cine este pentru, <laughs> spune președintele, împotrivă, abțineri, se adoptă. Brunei, avem uh, un proiect comun de rezoluție din partea 7 grupuri. Amendamentul 2 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Aliatul 11, text original, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Se respinge.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 S-a închis votul. Se adoptă raportul Balaș și dorește să intervină doamna Stevens cu un amendament. Domnule președinte, dragi colegi, în concordanță cu regula 190 cu 4 din regulamentul de procedură, propun în numele grupului meu să suspendăm votul în ceea ce privește coordonarea sistemului de securitate socială și să lăsăm uh, votul pentru o altă sesiune parlamentară, deoarece raportul nu este deloc gata pentru un vot în plenară și a vota astăzi nu ar sublinea decât uh, diviziunile grave care există între noi în această ultimă zi de legislatură. Și cred cu tărie că trebuie să lăsăm deschis acest dosar în așa fel încât următorul Parlament să exploreze opțiunile de a găsi un acord bun și solid, în așa fel încât să aducă acesta valoare adăugată reală cetățenilor noștri. Sper că pot conta pe sprijinul dumneavoastră de a amâna votul și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, doamnei Stevens. În numele ECR și acum vorbește domnul Balaș împotriva acestei solicitări. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Această solicitare a fost deja făcută și luni, a fost uh, respinsă, vă reamintesc, de către Parlament. E o încercare a dreptei conservatoare de a obstrucționa pur și simplu această dezbatere și acest vot democratic. Am avut această dezbatere, a venit momentul să votăm și dacă nu vrem să votăm pe un subiect atât de esențial cum ar fi drepturile lucrătorilor, acum, la sfârșit de mandat, ar fi practic culmea. Mulțumim foarte mult, domnule Balas. Și acum uh, vot cu apel nominal cu privire la solicitarea ECR-ului. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Angenommen. Se adoptă. Iată, votăm raportul ICAUT. Amendamentul 9, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Prima lectură a Parlamentului se încheie. Trecem acum la raportul GJIB. Acordul provizoriu, potrivit amendamentului 87, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Se încheie prima lectură a Parlamentului. Trecem la raportul colegului Zviefka și aici un acord provizoriu, amendamentul 41 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului se încheie. Trecem acum la raportul colegei Regner și aici un acord provizoriu. Amendamentul 340 s-a deschis votul cu apel nominal. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul colegului Krasnodebski și mai întâi amendamentele 32 și 48 cu apel nominal împreună s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 31 CP1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Se respinge. Amendamentul 6, amendamentele 6 și 13 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 31 CP2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31 CP3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 CP1 e caduc. 35 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 31 CP4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 1 CP2D și 31 CP5D, amendamente identice, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Astfel, 36 e caduc. 37 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul se respinge. Amendamentul 31 CP6, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 1 CP3 este caduc. Amendamentul 38 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 39 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abține se respinge. Amendamentul 40 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Se respinge. Amendamentul 31 CP7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis? Se respinge. Amendamentele 21 și 41 sunt identice, cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se resping. 43 de cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 1CP4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31CP8 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. Eu cred că se adoptă, dar unii au ezitat. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 31 CP9 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. Este caduc. 31 CP10 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 31 CP11 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 45 nu e caduc. Deci, cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 1 CP5 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 31 CP10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 CP6 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 31 cp 11 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 47 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 46 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 1 CP7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 CP12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea comisiei astfel modificată, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul se închide se adoptă. Prima lectură a Parlamentului se încheie. Trecem acum la raportul domnului Luca, amendamentul 2. Uh, S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat. Un următor raport, uh, raport al domnului Luca, din nou acord provizor, amendamentul 2, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3, uh, declarația Comisiei, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat. Drept urmare, trecem acum la uh, raportul colegilor Fernandez și Gualtier, Gualtieri și în numele Comisiei, vicepreședinta uh, Comisiei, doamna Mogherini, a cerut să intervină. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc în primul rând raportorilor, lui Roberto Gualtieri și lui Jose Manuel Fernandez pentru munca excelentă pe acest dosar. Aș dori să mulțumesc și comisiilor competente pe fond, econ și uh, bugete, comisiilor uh, asociate și tuturor raportorilor din umbră. Uh, Parlamentul European întotdeauna a susținut inițiativele Comisiei de sprijinire a investițiilor pe parcursul acestui mandat. Comisia salută acordul convenit între colegiuitori și aș dori să dea citire uh, următoarei de, uh, declarații, așa cum am convenit pe parcursul negocierilor tripartite, fără a pre- prejudicia uh, prerogativele Consiliului uh, privind pactul de stabilitate și de creștere economică, rolul băncilor uh, naționale care uh, sunt active în numele statelor membre pe, pla- uh, pe, platformele mult, pe platformele multitematice. Acestea ar trebui să fie califice ca fiind o măsură în temeiul articolului 5.1 și 9.1 din regulamentul 1466 din 1997, articolul 3.4 și al regulamentului 1467 din 1997. În plus, fără a prejudicia prerogativele Consiliului privind implementarea Pactului de Stabilitate și Creștere, Comisia va considera pe viitor actualizarea orientărilor generale privind SCP în ceea ce, în, când vine vorba de măsura în care instrumentul uh, de flexibilitate poate fi aplicat instrumentului InvestEU ca un succesor al EFSI, uh, astfel încât statele membre uh, să, pot, uh, să poată finanța garanțiile naționale. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinta Mogherini. Avem un acord parțial. Amendamentul 42 din partea Comisiei Bugete și Econ. Cine stă pentru, împotriva, țineri, se adoptă.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 un acord provizor, amendamentul 44, vot prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat. Am ajuns la raportul colegului Langen și aici un acord provizor, amendamentul 2. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea,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 dreptul de anchetă al Parlamentului European, întreaga lege, uh, rezoluție, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și în fine, am ajuns la rezoluția privind uh, perturbatorii endocrini, amendamentul 2, vot prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă.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 Amendamentul 4, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă de asemenea. Dragi colegi, dragi colegi, am ajuns la ultimul vot și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru cooperarea uh, de care ați dat dovadă în, în plenară pentru înțelegerea uh, pe care ați avut-o atunci când am făcut unele greșeli. Îmi cer și scuze, uh, scuze atunci când a fost cazul. Vă aș dori să vă urez tuturor uh, Paște fericit, o campanie electorală încununată de succes celor care participați la campania electorală și um, nu ar trebui să uităm că este vorba aici de schimburi uh, politice și că nu este vorba de a percepe oamenii ca inamici, ci ca adversari pe câmpul uh, politic și spun acest lucru mai ales în contextul atentatelor care au avut loc aici la Strasburg. Și uh, Vă aduc aminte să, că trebuie să vă scoateți cartela de vot doar când votul s-a închis. Și acum urmează votul prin, ultimul vot prin apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă.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 Poate astăzi este mai dificil pentru că mulți colegi doresc să-și ia rămas bun, să spună toate cele bune, însă cu toate acestea v-aș fi foarte recunoscător dacă ați uh, replica viteza cu care am votat în momentul în care părăsiți semiciclul, astfel încât să putem trece la uh, explicațiile de vot. wir werden dann wieder dazu übergehen, dass wir einige Kollegen namentlich nennen. Mm, văd că este inevitabil să numim unii colegi pentru a accelera uh, procedura. Domnule Caspari, domnule coleg Prus, domnule Caras. Herr Kollege Pullman. Herr Kollege Castaldo. Domnule Bulman, domnule Castaldo. Frau Kollegin Zimmer und Herr Kollege Scholz. Doamna Zimmer, domnule Scholz. Frau Kollegin Grostet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 Am ajuns la explicarea voturilor și începem cu raportul colegei noastre Metzola. Dau cuvântul colegei noastre Forența. Da. Care nu mai este prezentă. Trecem la raportul colegului nostru Eichhout. Vă rog, colegii de la GUE, domnule Scholz. Îi dau cuvântul colegului nostru Sosniaș, vă rog. Głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu, ponieważ... Mulțumesc. dat împotriva acestui raport, deoarece nu înțeleg ce logică există când se spune că vehiculele nu sunt egale între ele, dacă e un vehicul cu zero emisie. Așa ceva de fapt nu există. Până la urmă tot există ceva emisii. Din punctul meu de vedere, asta e o capcană. Această nouă directivă, până la urmă, e votată de către eurodeputați, fără ca aceștia din urmă să aibă nici cea mai mică idee în legătură cu punerea în practică a acestor prevederi. Eu nu cred nici măcar că mediul înconjurător ar avea de câștigat de pe urma faptului că vehiculele electrice nu emit uh, emisii. E, da, emisiile vin de la centralele electrice, nu până la urmă. Dacă îți vei încărca bateria la aceste mașini vrei supraîncărca rețeaua și ce se întâmplă cu bateriile, cu substanțele atât de nocive folosite pentru fabricarea acestor baterii electrice. Ar trebui să existe o directivă care să interzică astfel de activități. Bun. Vă mulțumesc, domnule Sosniarș. Trecem la explicarea voturilor la raportul lui GRIP. Domnul Matthews are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Când uh, s-a încercat această măsură, m-a nemulțumit. Este foarte tipic pentru această instituție. Se vorbea despre mai multă centralizare, mai mult control, uh, despre o implementare mai rigidă a regulilor de la centru și în această situație era vorba despre un accent puternic pe vehiculele electrice ca fiind o cale de a reduce emisiile. Dar dacă economia verde ne-a învățat ceva, este că noi nu știm cum se va dezvolta tehnologia. Pentru politicienii de aici, pentru ca politicienii de aici să încerce să dicteze uh, cum să meargă tehnologia și ce trebuie să facă industria, mie mi se pare că abordarea este una de nonsens. Apreciez munca raportorilor, raportorilor din umbră. Am reușit împreună să uh, obținem un aranjament mult mai flexibil și punem accentul mai puțin pe strict uh, vehiculul electric. Lăsăm tehnologia să se dezvolte și este foarte bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult atât uh, la raportul GJIP și acum la raportul Zivievka cu privire la procedurile uh, digitale. Domnul Matthews, din nou. Mulțumesc pentru că îmi permiteți să iau cuvântul pe acest subiect. Da, e vorba de un element foarte important, e absolut esențial ca cele companii care vor să aibă activitate transfrontalieră să poată să care vor să o facă pe cale digitală să poată să aibă această posibilitate fără restricții și fără ca nimeni să încerce să îngrădească concurența internațională. Eu vin din uh, publicistică, unde sunt publicate foarte multe cărți electronice. Toată lumea le poate um, cumpăra pentru a le descărca, după care sunt uh, procesate plățile. Uh, deci e un uh, dosar care înlesnește astfel de activități. Se înlătură nevoia de a merge fizic într-o altă țară. Tocmai de aia e bun internetul, să evităm astfel de uh, deplasări. Vă mulțumesc, domnule s Am încheiat explicațiile de vot la raportul Sviefca. Trecem la raportul Regnar, transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere și dau din nou cuvântul uh, domnului Matthews. Mulțumesc, domnule președinte. Din nou, o să mă refer la necesitatea liberalizării comerțului uh, internațional și acest uh, raport facilitează tocmai schimburile comerciale. Inițial er, existau diferite restricții impuse întreprinderilor care trebuiau să dovedească că respectă diferite criterii înainte de a merge înainte. Am uh, am uh, înlăturat aceste îngrădiri și acest raport înseamnă un mare pas înainte pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii Europene, Uniunii Europene care promovează relațiile economice, creșterea economică și înțelegerea reciprocă între națiuni. Vă mulțumesc, domnule Matthews, pentru această explicare de vot la raportul Regner. Și trecem la două explicații de vot pe marginea raportului Krasnodeschi, Fondul European de Apărare. Primul are cuvântul domnul Jurek. Posłowie. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Sistemul de valori al oricărei comunități politice poate fi tradus în cifrele bugetului. Decizia cu privire la Fondul European de Apărare nu este poate un pas uriaș, dar este unul semnificativ. În această instituție s-a exprimat și doamna Merkel și domnul Weber. E vorba de crearea armatei europene, dar nu este direcția corectă în care trebuie să meargă cooperarea dintre noi. Mare parte din statele noastre sunt în NATO. Noi nu am uh, venit aici pentru a crea o putere politică, ci pentru a susține independența reciprocă a statelor noastre. Deci trag un semnal de alarmă și nu mergeți în această direcție. Mulțumim domnului Iurec, doamna Forența. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat uh, cu tărie împotriva acestei, uh, acestui raport, deoarece consider că Uniunea Europeană trebuie să-și schimbe direcția radical, să apărăm persoanele și viața și nu frontierele, deoarece prin acest raport încă o dată tot asta se dorește. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană riscă practic să frageze în, în Marea Mediterană, unde zi de zi se pierd vieți omenești. Uniunea Europeană ar trebui să financeze persoanele, ar trebui să combată sărăcia, ar trebui să avem un sistem de fiscalitate european, un sistem progresiv de fiscalitate, însă instituirea unei armate europene înseamnă că nu vom avea bani pentru a combate inegalitățile. Deci, iată, încă o dată, frontierele devin ceva esențial și definitoriu și nu eforturile noastre de a-i primi pe ceilalți. Vă mulțumesc, doamnă Ferenț. Am încheiat uh, explică, explicațiile de la raportul domnului Krasnodeschi și trecem la raportul domnului Tang, informările referatoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate. Și are cuvântul uh, doamna uh, Mayer. Um, Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că sunt uh, ultimul britanic care ia cuvântul în această sesiune, dar poate nu ultimul întotdeauna sistemul financiar nu trebuie să funcționeze doar pentru a face uh, profituri doar în beneficiul unora și să ignore conse- consecințele asupra economiei în general. În calitate de euro, eurodeputat laburist îmi doresc ca sistemul financiar să-și aducă contribuția la crearea unei, societ- unei societăți mai uh, juste. Um, este în interesul tuturor ca investițiile să fie mai, mai durabile. Carburant uh, poluant bazat pe minereuri nu este în, în interesul nimănui și nu este în interesul nimănui să uh, folosim uh, munca forțată a minorilor. Băncile um, și firmele financiare trebuie să se gândească și la aspecte cum ar fi uh, Um, decalajul uh, de salarizare și trebuie să lucrăm împreună pentru a construi o Europa mai corectă care să funcționeze pentru um, cei mai mulți și nu pentru cei mai puțini. Vă mulțumesc, doamna Maier, pentru această explicație de vot la raportul domnului Tang și urmează o explicație de vot privind uh, raportul referitor la dreptul de anchetă a Parlamentului European. Are cuvântul domnul Pospișin. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru această rezoluție deoarece este îngrozitor că încă nu avem niște orientări de implementare în ceea ce privește dreptul de anchetă al Parlamentului European. Am încercat să dobândim acest drept uh, de-a lungul uh, acestui întreg mandat, însă din păcate Comisia și mai ales Consiliul au avut o reacție foarte adversă. Până în toamna <clears throat> anului trecut reacțiile au fost foarte negative. Noi am solicitat să ni se spună de ce nu se dorește adoptarea unor astfel de orientări. Sper ca în următoarea legislatură Parlamentul European împreună cu Comisia și Consiliul să facă eforturi mai mari pentru a soluționa această problemă și anume faptul că noi nu avem nicio rezoluție în ceea ce privește, nicio prevedere în ceea ce privește dreptul de anchetă al Parlamentului European. E un rol esențial al Parlamentului care trebuie să poată fi pus în practică eficient. Mulțumim foarte mult! Atât cu declarațiile la acest raport. Mai avem două explicații de vot în ceea ce privește propunerea de rezoluție pentru un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini și dau cuvântul domnului Faria. Da- Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că aceste substanțe sunt toxice e clar pentru că există numeroase dovezi de mai bine de 20 de ani încoace. Aceste substanțe există pretutindeni, cauză numeroase, cauzând, mă scuzați, numeroase daune corpului omenesc. Au existat mai multe dovezi, dar n-a existat o evaluare transversală a riscului acestor substanțe. Cu cât intrăm cu mai multe asemenea substanțe în contact, cu atât sunt mai riscante. Ele există în foarte multe produse de igienă și produse cosmetice, ceea ce ne îngrijorează. Trebuie să ne asigurăm că toate substanțele care dereglează într-un fel sistemul hormonal vor fi interzise despre multe nici nu știm cu ce mecanisme dăunează corpului uman și permiteți-mi încă o dată să spun că în mandatul meu pentru mine chestiunile de sănătate au fost extrem, extrem de importante. Mulțumesc. Mulțumim domnului Faria. Are cuvântul domnul Soșniers. tak, że... Da, această rezoluție poate fi rezumată astfel. Nici nu știm despre ce substanțe e vorba, dacă sau nu sunt dăunătoare. Dar, cu siguranță, putem și vrem să reglementăm și Comisia se descurcă cel mai bine la așa ceva. Asta arată că Parlamentul n-a învățat nimic. De exemplu, din Brexit. Britanicii s-au săturat de reglementările și aroganța voastră și iată că s-au decis să nu mai rămână în Uniunea Europeană. Nu vă dați seama că Europa s-a săturat elita care guvernează Europa își va pierde puterea. Nu știu care sunt realizările Parlamentului European. Ce v-a făcut să fiți atât de aroganți? Și ce vă dă dreptul la aroganță? Este un club de seniori aici, în Parlamentul European. Singur nici nu aveți cum să vă mai reproduceți, ca să zic așa, Țineți uh, lecții întregii lumi, dar ați distrus Europa și cred că Uniunea Europeană trebuie să fie distrusă. Mulțumim foarte mult uh, domnului coleg Soșneș. Cam atât cu explicațiile de vot cu privire la perturbatorii endocrini și, în mod excepțional, încă o explicație de vot la raportul Mețola în ceea ce privește paza europeană de coastă și de frontieră cu doamna Sore, uh, Forența. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru înțelegere. Eu am votat împotriva rezoluției raportului Metzola, deoarece cred că Uniunea Europeană are nevoie trebuie să salveze și să nu respingă oamenii. Trebuie întrerupte acordurile cu Libia, țară a violurilor, a torturii. Cred că mai ales Italia trebuie să pună capăt politicii de persecutare a ONG-urilor, uh, ONG-uri care, iată, sunt hărțuite de guvern, care vrea să voteze un fel de directivă specială împotriva navei mediterană. Una din acțiunile cu care mă mândresc cel mai mult e că am fost la bordul uh, vasului Open Arms, o navă deținută de un ONG care salvează vieți omenești. Ultima intervenție în plenară și vă mulțumesc tuturor, dar din acești 5 ani am avut foarte multe de învățat. Sper că mi-am uh, făcut datoria și am reușit să reprezent pe cei care uh, m-au ales aici pentru ca toată lumea să se poată bucura în același fel. Mulțumim, doamnei Forența. Procesul verbal de ieri cu textele adoptate sunt la dispoziția tuturor. Nu sunt obiecții, deci se adoptă. Dacă nu sunt obiecții, Proiectele de rezoluție um, adoptate astăzi vor fi transmise mai departe. Este ultima sesiune din mandat. Propun ca astăzi să facem o excepție de la uh, regulamentul de procedură și să adoptăm deja procesul verbal de astăzi. Nu sunt obiecții, prin urmare procesul verbal se adoptă. Am urat deja tuturor colegilor toate cele bune, mulțumesc tuturor serviciilor care ne-au fost alături în general și în această săptămână și tuturor Paște fericit și un drum binecuvântat înapoi acasă și să sperăm că ne vom întoarce cu forțe vechi și noi în Parlamentul European. Sesiunea se suspendă, reuniunea de astăzi se încheie.